Good afternoon, uh, everybody. Welcome. Bine v-am găsit din nou la reuniunea de după amiază, sesiunea de după amiază și uh, începem cu audiere publică pe tema o mai bună asigurare respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme. Um, the purpose of... Scopul acestei audieri este să avem o discuție bazată pe informații între politicieni, experți și alți actori interesați în legătură cu propunerea Comisiei deci, pentru mai bună asigurare și modernizarea normelor de protecție a consumatorilor care modifică directivele existente pentru protecția consumatorilor ca parte a unui nou program pentru consumatori care a fost propus în aprilie 2018 de către Comisia Europeană și mai specific se referă la drepturile consumatorilor și directiva acestora, directiva pentru practici comerciale neloiale, directiva pentru uh, prevederi contractuale neloiale și directiva prioritară la uh, indicatorii de prețuri. Sunt chestiuni care sunt convinsă că vor, se vor regăsi. Uh, e vorba și de o reechilibrare a dreptului de retragere cu serviciile digitale gratuite, cerințe de transparență pentru platforme online, calitatea doar a produselor, includerea de sancțiuni în aceste directive, și de asemenea opțiune de reglementare pentru statele membre pentru a combate anumite forme de vânzare din ușă în ușă. Vreau să urez bun venit uh, celor patru invitații noștri, patru experți. Considerăm că este o audiere importantă și pentru a moderniza și pentru a aplica mai bine directivele privitoare la uh, protecția consumatorilor. Și raportorul, din păcate, încă n-a sosit. Dar uh, am vrut să-i dau cuvântul, dar haideți să ascultăm uh, ce au de spus experții pe care am invitat astăzi de aici. Vreau să le urez bun venit la comisia noastră, le mulțumesc pentru prezența lor vă voi da cuvântul pe rând pentru a ne face prezentări, aproximativ 10 minute fiecare. În primul rând aș da cuvântul doamnei doctor Verena Klapstein din partea Universității din Passau. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, dear... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș trece direct la prima imagine a prezentării mele. După cum vedeți, sunt trei uh, puncte principale. În primul rând, dreptul de, la, dreptul de retragere și modificările propuse, o soluție în căutarea probleme am intitulat-o pentru că nu există date importante care să releve o problemă. De fapt, în al doilea rând, dacă schimbările propuse vor fi puse în aplicare, e o problemă de dezechilibru, un uh, conflict de interese între consumator și comercianți și apoi cred că mai e nevoie de uh, evaluări teoretice și voi încheia cu concluziile. Next, yeah, thank you. So, uh, solution in search of a problem. Deci o soluție în căutarea unei probleme cum spuneam. Deci, o cotă importantă de respondenți eh, care vând consumatorilor online au spus că au o povară, au, a se confrunta cu o povară neproporționată, dar dacă vedem datele, uh, Sunt niște întrebări uh, ale consultării și nu ne arată că există o cotă atât de mare de uh, respondenți care să fie afirmat acest lucru. Întrebarea a fost în ultimii doi ani. Firma dumneavoastră s-a confruntat cu poveri nenecesare și disproporționate din cauza dreptului de retragere de pe platformă și rambursare și 52% deci, în primul rând, că n-au fost mulți respondenți, dar 52% din ei au spus că n-au avut astfel de probleme niciodată. Pe când doar 5 uh, sau 4% spun că adesea s-au confruntat cu astfel de probleme. S-au putut da patru răspunsuri diferite, au fost și variantele rare ori sau câteodată și rar e aproape de niciodată și câteodată e aproape de des. Și deși am căutat timp de 10 ore, n-am să găsesc răspunsuri detaliate, dar totuși n-am văzut cât exact au spus rar sau uh, câteodată, dar dacă pui împreună rar și câteodată sunt 54%, dar dacă le pui după niciodată, atunci uh, mult, mai mulți oameni spun că niciodată nu s-au confruntat cu problema asta. Deci, uh, Sigur că astea sunt niște răspunsuri bazate pe percepții subiective și trebuie pus în relație cu toate tranzacțiile comerciale care au avut loc. Deci e o evaluare cantitativă sau poate, să, poate fi făcută o evaluare calitativă, căutând relația cu profitul anual al firmelor. Asta ne duce la o altă întrebare care a fost pusă și anume dacă au pierdut bani de pe urma acestor uh, poveri uh, sau din cauza dreptului de retragere, s-a vorbit despre sume de, în jurul a sume de 2000 de euro pe an și rambursare aproximativ 1200 uh, de euro pe an. Dar sigur, dacă comerțul online va crește, vor crește și aceste fenomene. Uh, dar și percepția pozitivă și cea negativă vor crește. În fine, vor crește ambele fenomene care au făcut obiectul uh, sondajului. În al treilea rând, trebuie să fac o comparație a proporțiilor. Deci, uh, e vorba de două adjective, disproporționat și nenecesar, dar uh, în raport cu ce e nenecesar uh, sau uh, disproporționat în raport cu ce? Putem examina pierderile firmelor din domeniul construcțiilor, uh, pierderile de materii prime, de exemplu. Apoi, drepturile consumatorilor sunt cuantificabile. Apoi, în ce privește căile de atac, eu cred că față de datele raportate aici nu există necesitatea unor căi de atac. Dacă ne referim din nou la rar sau uneori, ă, cum spuneam, sunt criterii subiective și nu toată lumea înțelege același lucru în aceste calificative. În ce privește întrebarea 148, ce anume, uh, Considerați că comercianții se confruntă cu sarcini uh, nenecesare și disproporționate din cauza dreptului de retragere de pe platformă? Rezultatele ar fi că 57% din respondenți nu cunoșteau că există această problemă. Deci dacă nici chiar companiile online care au răspuns nu consideră că există o problemă, atunci povara asta nu poate fi așa de mare. Următoarea imagine. Conflictul de interes. Persoana care decide dacă uh, uh, consumatorul beneficiază de dreptul de retragere e o persoană care în același timp are și un interes în uh, succesul tranzacției și are acces la bunuri și bani și posibilitatea de a cere despăgubiri conform dreptului german și european. Consumatorul Da, următoarea imagine. Consumatorul renunță practic la obiectul dovada care există dovada sau existența uh, căruia trebuie să fie dovedită, pentru că nu este clar în ce caz un bun nu este utilizat. Consumatorii nu știu cât anume pot utiliza uh, dintr-un obiect. Uh, Apoi, dreptul acesta va, fi, va afecta și dreptul de a se retrage în orice caz, nu doar în ce privește bunurile. Mai important e că uh, există și regula rambursării și se, pro, se protejează se protejează și consumatorii și comercianții în conformitate cu dreptul german. Și dacă regula aceasta a rambursării rapide uh, este lăsată pe din afară, atunci consumatorul nu dispune de toate posibilitățile de a spune că vreau să am o situație uh, de genul principiului performanță contra performanță. Până la urmă, comerciantul poate decide ce să facă cu, cu banii și cu bunul respectiv. Deci uh, nu neapărat că se reduce protecția consumatorului, dar se inversează uh, dreptul sau uh, dreptul de a face apel la o instanță. Deci mai e necesar să se facă o evaluare din punct de vedere teoretic, pentru că mai multe drepturile consumatorului duc la costuri crescute mm, suportate de consumatori. Uh, Însă experiența ne arată că prejudiciile s-ar putea să fi fost cauzate nu din suprautilizare, ci un defect material original uh, din cauza că nu se știe exact ce bun a fost comercializat, nu se știe aici cu e uh, responsabilitatea Da, ă, președinta întrerupe pe vorbitare și o roagă să fie mai concisă și mai precisă. Da, ă, în cazul în care ă, nu există o suprautilizare, totuși comercianții ar putea invoca un astfel de caz pentru că e greu să se facă o distinție. Consumatorul nu are uh, la dispoziție obiectul pentru a utiliza uh, faptul că nu a existat o, un caz invocat de suprautilizare și atunci nu poate face dovada. Și schimbările din regulile privitoare la dreptul de a se retrage pot avea un efect negativ asupra comerțului online și a economiei. 64% din respondenți au spus că dreptul uh, consumatorilor este deja prea complex. Deci e problema și la nivelul punerii sale în aplicare. Concluzia e că nu sunt suficiente date care să ducă la nevoia unei schimbări în ce privește dreptul de tragere pentru bunurile testate în mod nepotrivit și reguli de rambursare rapidă. Schimbările sugerate duc la și mai mult uh, dezechilibru și mai e necesar uh, o evaluare teoretică în ce privește impactul practic al schimbărilor sugerate. Thank you for uh, this uh, academic perspective on, uh, on Mulțumim pentru această perspectivă academică. Acum vă propun să continuăm cu uh, prezentarea doamnei Pișova care ne va oferi perspectiva statului membru. Dânsa reprezintă inspecția slovacă comercială. Aveți cuvântul. Okay. Thank you. Uh, dear MEPs and dear Chair, um, I'm from the... Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, merge? Reprezintă uh, inspecția slovacă comercială, care este de fapt principala autoritate în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței. Avem inclusiv uh, un uh, rol de supraveghere în domeniul non-alimentar. Facem inspecții în baza legislației privind substanțele chimice, în domeniul produselor biocide, a substanțelor chimice periculoase și ne ocupăm și de protejarea drepturilor pasagerilor aerieni. În ce privește dreptul de retragere, salutăm propunerea Comisiei în uh, vederea modernizării dreptului consumatorului uh, european. Însă, în ce privește dreptul uh, de retragere, considerăm că Comisia nu a avut abordarea potrivită. Dreptul de retragere este cel mai cunoscut și cel mai important drept al consumatorilor. Din experiența noastră, doar puțini consumatori folosesc aceste bunuri mai mult decât cei care le cumpără din magazine fizice. Iar uh, în plus, comercianții au o compensație care li se poate uh, acorda pentru valoarea diminuată a bunurilor, însă nu prea folosesc. Uh, știm că problemele apar în momentul în care bunurile sunt avariate, pentru că sunt transportate în pachete și această problemă trebuie rezolvată cumva. Cine însă va avea sarcina probei? Va fi ea pe umerii consumatorului sau va fi uh, comerciantul cel care va lua o decizie unilaterală? Noi considerăm că dacă consumatorul este cel care trebuie să-și asume rezolvarea problemei, uh, rezultatele vor fi incerte și va pierde foarte mult timp, iar rezultatul va fi uh, unul negativ. Prin urmare, uh, limitarea dreptului de retragere a consumatorului trebuie să fie șters din propunere. În ce privește vânzarea din ușă în ușă, recunosc că noi am avut foarte multe activități promoționale pentru consumatorii vârstnici și am văzut că există foarte multe practici agresive, înșelătoare. De asemenea, uh, am văzut că sunt foarte multe vizite nesolicitate la domiciliul consumatorilor, uh, în special la angajații firmelor de recuperare de debite. Uh, după ce am făcut transpunerea în dreptul național a, a privind drepturile consumatorilor, a scăzut, de fapt, numărul de uh, reclamații. Articolul 13, alineatul 1, uh, de fapt, a reprezentat schimbarea cea mai mare. Trebuie spus că în legislația națională aceste activități promoționale trebuie notificate din timp. Comercianții trebuie să trimită autorității noastre informații în legătură cu aceste campanii promoționale, inclusiv uh, contractele și informațiile despre produse. În ce privește transparența în uh, piețele online, noi sprijinim, uh, sigur, această propunere. Considerăm însă că responsabilitatea acestor piețe online ca intermediari lipsește din propunere. Practicile și punctele de vedere cu privire la răspunderea acestor piețe online diferă de la stat membru la altul, dar uh, Există multe practici comerciale înșelătoare și asta se vede dintr-o comparație a prețurilor, se vede din circulația produselor contrafăcute. Noi am fost uh, de părere că uh, cerințele de oferire a informațiilor și um, de a permite dreptul de retragere trebuie să fie um, protejate în uh, mediul online și în uh, lumina adoptării reglementărilor GDPR. Ce privește dubla calitate, mai ales pentru țările din Europa Centrală, uh, e important de insistat pentru că dacă produsul a fost schimbat, dacă s-au folosit alte ingrediente sub aceeași marcă, sub același produs, ar trebui ca acest lucru să fie semnalat. Considerăm că um, pentru astfel de cazuri, directiva privind practicile comerciale neloiale poate reprezenta o plasă de siguranță și este un instrument foarte necesar pentru autoritățile de aplicare a legii, mai ales pentru cele care nu au foarte multă experiență în aplicarea acestei directive. De asemenea, considerăm că statele membre ar trebui să aibă un rol mai activ în uh, distribuirea de informații și în uh, lansarea de proiecte. Noi suntem gata să um, distribuim metodologia pe care o avem în legătură cu dubla calitate sau mai degrabă standardele duble de calitate și avem răspunsuri pe care le-am obținut din uh, campanii de mystery shopping. În ce privește sancțiunile, noi sprijinim propunerea referitoare la sancțiuni, deoarece uh, Sancțiunile trebuie să fie nu doar cu caracter preventiv și represiv, ci și disuasiv. Și ele sunt importante, mai ales în cazul în care încălcarea regulilor se face la nivel transfrontalier. E important însă ca penalitățile acestea să fie unificate, pentru că acum, în unele state membre, se dau uh, cu totul alte sancțiuni sau cu totul alte sume decât în altele, să comparăm doar Italia cu celelalte state membre. Dacă parte din uh, sumele plătite ca penalități sunt uh, îndreptate către încurajarea cooperării, ar trebui să implicăm și Ministerul de Finanțe. Și ultimul lucru la care vreau să mă refer, căile de atac. Noi sprijinim uh, și această parte din propunere, însă nu avem foarte multă experiență cu astfel de cazuri. Presupun că acțiunile colective, în cazul în care uh, se constată practici comerciale neloiale, sunt necesare, mai ales dacă ne gândim la scandalul Dieselgate. Considerăm însă că regulile pentru aceste căi de atac trebuie să fie explicate clar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele consumatorilor, doamna Pahăl, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru invitația adresată BEUC pentru a participa la acest important eveniment de astăzi. Da, s-a găsit și diapozitivul necesar. Vorbind despre o propunere de directivă în ceea ce privește modernizarea și aplicarea, permiteți-mi să încep prin a spune că nu este o revoluționare a legislației privind consumatorul, ci este mai degrabă o evoluție, dar o, un progres uh, necesar pentru că testul de viabilitate efectuat de Comisia anul trecut uh, a arătat că există două probleme cu legislația cu privire la consumator, care în general funcționează bine, și anume să nu se solicite <clears throat> um, vânzătorilor să, să plătească foarte mult atunci când este vorba de conformitate și problemele sunt uh, transparența și căile de atac. Aceste probleme au fost punctate pentru consumatori deja de mult timp, în special atunci când este vorba despre aplicare și căi de atac. Știu că raportorul dumneavoastră aici are o agendă foarte ambițioasă în acest sens. Aș începe prin aplicare și propunerile în ceea ce privește penalitățile legislația europeană, dar și cea la nivel național, ceea ce privește protecția consumatorului, de regulă nu prevede penalități. Și aici noi considerăm că s-ar impune sancțiuni mai uh, importante. În momentul de față, uh, Uh, comercianții se confruntă cu sancțiuni care variază foarte mult de la țară la țară și cu siguranță nu sunt suficient de ridicate pentru a fi disuasive. Un exemplu bun este frauda în domeniul emisiilor a concernului Volkswagen, unde doar foarte puține autorități au acționat în ceea ce privește încălcarea practicilor comerciale. Vă dau un exemplu, țările de jos, au impus o amendă de 450 de mii de euro, amendă maximă pe care au putut-o impune, ceea ce este mai puțin decât uh, prima anuală a unui manager la Volkswagen, pentru a vedea proporțiile. Deci susținem propunerea și am avea o sugestie. Atunci când este vorba de dimensiunea europeană a încălcărilor uh, larg răspândite, să fie vorba de un procentaj din uh, volumul de afaceri a din cifra de afaceri a comercianților uh, respectivi. De asemenea, o sumă fixă atunci când este greu de stabilit uh, cifra de afaceri. Propunem să luăm uh, regulamentul uh, cu privire la protecția datelor personale, acolo unde se prevede 4% din uh, cifra de afaceri la nivel mondial sau o sumă anume pentru a fi disuasivi. Voilà. The next topic is about uh, individual remedies that Acum, uh, iată care sunt uh, căile de atac individuale de care dispun consumatorii. Astăzi, consumatorii nu pot beneficia în mod direct de pe urma legislației cu privire la protecția consumatorilor pentru că nu au cale de atac armonizată la nivel de UE. Iată încă un exemplu pentru lipsa de eficiență a directivei cu privire la practici comerciale neloiale și aici cazul Volkswagen. Pentru că multe țări nu sunt în măsură să, ai, să impună un um, un proces de drept civil pentru că nu beneficiază de căi de atac direct în țara lor și nu au avut contract direct cu Volkswagen. Deci uh, nu există căi de data contractuale. Deci în foarte puține state membre, de pildă Belgia și Regatul Unit, există căi de atac specifice, dar ar fi nevoie de acestea și pentru celelalte țări. Încă o dată, propunerea Comisiei este salutară. Pro, comisia propune un drept la compensații. Am mai adăugat aici și dreptul la reduceri de preț. Și un punct care nu este coerent, dacă nu uităm la propunere, este să existe căi de atac pentru uh, încălcări ale directivei cu privire la practicile comerciale neloiale, dar nu sunt prevăzute sancțiuni în ceea ce privește drepturile consumatorilor atunci când acestea sunt încălcate, deci și acest aspect ar trebui să fie adăugat la directiva cu privire la drepturile consumatorilor. Cel de-al doilea pilon al propunerii se referă la transparența platformelor online. După cum știm, a existat o creștere enormă a contractelor care se încheie pe aceste consumatori pe aceste platforme cu consumatorii, însă în același timp uh, cerințele de due diligence și informare rămân reglementate în continuare, astfel încât consumatorii deseori sunt uh, uh confuzi atunci când fac cumpărături online pentru că nu știu de la cine cumpără, de la platformă, de la un comerciant. Atunci când uh, fac căutări pe internet, um, Ofertele care apar primele sunt poate cele ale comercianților care plătesc publicitate pentru a fi așați acolo. Cine răspunde așadar pentru situații neplăcute? S-a arătat așadar că Multe dintre aceste condiții rămâne clare pentru consumatori. Evident, atunci când consumatorii nu au drepturi clare, înseamnă că nu au ce drepturi să impună. <clears throat> Așadar, susținem toate propunerile făcute de Comisie în această directivă în ceea ce privește directiva cu privire la practici uh, comerciale neloiale sau în ceea ce privește directiva cu privire la drepturile consumatorilor. Acum, ce credem noi că lipsește? Atunci când este vorba de transparența online, sunt o serie întreagă de chestiuni. În primul rând, Comisia spune că trebuie să existe mai multă transparență în clasamentul parametrilor. E important, suntem de acord, deci trebuie să existe criterii care să fie uh, Uh, făcute publice, dar considerăm că nu este suficient. Dacă noi uităm la propunerea Comisiei în ceea ce privește regulamentul care vizează uh, relația platforme-companii, atunci constatăm că există și cerința de a face public că ponderarea criteriilor în acest clasament. Deci da, un consumator uh, vrea să știe dacă după o căutare pe internet văd rezultatele, vrea să, vreau să știu dacă se bazează pe comportamentul meu la cumpărare, pe ce alte criterii. Cum se face acea clasament în care sunt afișate rezultatele căutării? Pentru platforme um, versus uh, comercianți. Um, acest lucru este mai clar stabilit. Credem că nici consumatorii nu ar trebui să fie dezavantajați în acest sens. De asemenea, ar trebui să existe și um, căi de atac. Uh, ar trebui să existe consecințe, de pildă, dacă nu se oferă informații. Apoi, personalizarea. Știm cu toții că pe viitor, datorită algoritmilor, big data, inteligenței artificiale care va, vor permite companiilor să țintească mai mult nevoile individuale pentru a personaliza experiența de shopping, ar fi bine ca consumatorul să știe că este o ofertă personalizată pe care poate altcineva nu o primește. Deci acest lucru este foarte important. Informații cu privire la uh, tehnicile de personalizare și apoi răspunderea intermediarilor la care s-a referit și colegul meu anterior. Propunerea trebuie să țină cont de realitatea pieței, pentru că știm cu toții, intermediarii sunt cei care fac profiturile cele mai mari uh, pe seama activităților de pe platformele lor. Uber și Airbnb, de pildă, derivă un profit uh, foarte bun de pe urma activităților lor. Acest lucru însă nu se reflectă în legislația cu privire la consumator, pentru că deseori aceste platforme nu au niciun fel de responsabilități. În anumite cazuri, de pildă, dacă platforma are o influență predominantă și, de pildă, impun uh, termeni și condițiile sau preiau banii, intermediază taxele pe care le achită cumpărătorul, acestea ar trebui să devină și uh, responsabile în solidar pentru că consumatorul ar fi mai bine poziționat dacă ar putea acționa și împotriva platformei. Și dreptul de a se retrage este dreptul cel mai bine cunoscut la nivel european. Acest lucru a fost punctat de multe studii și de recent proiectul tablou de bord pentru consumator. 90% dintre consumatori consideră acest drept ca fiind unul important. Cred că în actuala formulă ehm, echilibrul uh, între drepturile consumatorului și ale comercianților este unul just adică consumatorul își primește banii înapoi, dar dacă utilizarea produsului a fost mai mare decât o simplă probă sau o încercare în magazin, atunci uh, rambursarea poate fi redusă sau uh, poate exista un refuz complet a rambursării. Deci comercianții deja au dreptul să reducă uh, rambursarea dacă bunul este transmis înapoi și cu deficiențe. Acest drept însă este important pentru consumator pentru că știu că dacă au comandat ceva greșit pot returna acest produs. De aceea nu considerăm că este corect ca Comisia să propună diluarea semnificativă a acestui drept important în speță pentru că, așa cum a arătat uh, în mod impresionant și prima noastră vorbitoare, nu există date care să justifice acest lucru. Și uh, în primul raport al Comisiei din 2017 s-a spus foarte clar că nu există date robuste care să demonstreze că mm, există detriment, un detriment uh, pentru consumator. De aceea este inexplicabil și în detrimentul principiului unei mai bune legiferări faptul că se apelează la o reducere a protecției consumatorilor. De fapt, doar 99 de IMM-uri au fost interogate 17 companii, 73 de consumatori, dintre care doar o mică parte au spus că au transmis înapoi uh, bunuri uh, deci nu este o ju- modificare justificată. Și de aceea am um, solicitat Parlamentului European să respingă această propunere. Și ultimul meu comentariu este că susținem propunerea în ceea ce privește calitatea duală a bunurilor. Credem că este o calificare necesară, însă așa cum spunea și colegul meu, din Slovacia ajută autoritățile de uh, punere în aplicare să acționeze împotriva unor uh, practici neloiale atunci când este vorba de calitatea bunurilor. Și cu acestea vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru aceste informații din perspectiva consumatorului și înainte să dau cuvântul uh, domnului Hendrix, aș dori să Salut un grup de vizitatori uh, a doamnei Gepard. 13 elevi și, și doi profesori din partea Benedict Maria Werkmeister Gymnasium din Germania. Văd că stați în uh, cel mai frumos oraș din Flandra, nu pot decât să Um, salut acest lucru. Bun venit în comisia noastră. Domnule Hendrix, am să vă dau acum cuvântul pentru a ne prezenta perspectiva IMM-urilor asupra acestei propuneri. Sunteți director pentru politici uh, externe de la Asociația de Resort. Madam Chair, uh, ladies and... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnilor. Bună ziua și vreau să mulțumesc Comisiei IMCO pentru că a invitat ca reprezentant al unei organizații de IMM-uri să vă oferim o perspectivă asupra propunerii omnibus a Comisiei. Mai întâi de toate, cred că trebuie să știți că pachetul uh, privitor la noile prevederi pentru consumatori uh, uh, are un, un întreg istoric, s-a făcut un test al legilor privitoare la consumatori și comercializare și o evaluare paralelă a directivei drepturilor consumatorilor cu scopul din câte am înțeles eu, de a identifica poverile excesive de reglementare, suprapunerile, redundanțele, incoerențele care ar fi apărut de-a lungul timpului. Însă, în consultările pe care le-am desfășurat cu organizațiile membre, am căzut la un acord uh, că regulile care privesc consumatorii europeni încă rezistă și încă uh, sunt uh, viabile, însă avem observații în legătură cu identificarea acestor redundanțe, incoerențe și uh, poverii administrative excesive. Sigur că drepturile consumatorilor trebuie uh, protejate, însă propunerea se ocupă aproape exclusiv uh, cu aspecte legate de penalități, sancțiuni și punerea în aplicare și dată fiind complexitatea legislației în domeniul consumatorilor, după cum spun consultările pe care le-am organizat noi, riscurile pentru IMM-uri, vorbim de mari companii ca Volkswagen sau Ryanair, IMM-uri care nu au consultanță juridică Uh, deci riscul ca IMM-urile să, uh, în mod neintenționat, să încalce legislația este foarte mare. Deci mă dezamăgește faptul că Comisia nu ținut cont de cererea noastră de a se reduce uh, procedurile, formalitățile și să se simplifice acquis dar fără a se reduce nivelul de protecție a consumatorilor. Comisia și chiar și președintele Juncker au justificat propunerea făcând referire la recentele cazuri de încălcare a drepturilor consumatorilor transfrontaliere, scandalul așa numit Dieselgate și uh, anulările de zboruri pe scară largă. Din nou, IMM-urile vor plăti pentru uh, greșelile marilor jucători. După cum s-a întâmplat și cu legislația geoblocking și GDPR, re- uh, rapoarte recente indică faptul că nerespectarea legislației în majoritatea rândurilor uh, e o problemă care vizează doar anumite sectoare care nu sunt neapărat sectoare uh, unde sunt active IMM-uri. Comisia își dorește să combată încălcările legislației pe scară largă, care dăunează consumatorilor mai multe state membre. Textul propus, totuși, lasă mare marjă de manevră, de interpretare și acest caracter disproporțional afectează IMM-urile. Prevederile privitoare la sancțiuni nu sunt proporționate greșelile minore ale comercianților care nu fac activități transfrontaliere pot fi considerate prin această legislație ca încălcări pe scară largă. Mm, explicațiile propunerii sugerează că aceste sancțiuni drastice mm, se vor lega doar de încălcări transfrontaliere masive. De fapt, vorbim de uh, o cifră de afaceri de până la 4% de comerț și atunci ar fi afectate și activitățile de comerț online, dar neavând deloc caracter transfrontalier. E o consecință a uh, așa numitei legislații geoblocking, de geoblocare și din uh, decembrie 2018 va intra în uh, vigoare această influență a celelalte legislații de care nu s-a ținut cont, desigur, când s-a întocmit legislația. Comisia este îngrijorată în legătură cu faptul că nu se, uh, în anumite sectoare din UE nu se um, respectă legislația de protecție a consumatorilor. Dar aceste uh, sancțiuni uh, maxime nu știu dacă sunt soluția la problemă. Plus că companiile pot avea o mare cifră de afaceri, dar încă să fac, aibă o cifră negativă la profit eu zic să nu, să se, nu trebuie să se impună amenzi masive, ci să se concentreze activitatea Comisiei pe activitatea pe întâmpinare cu soluții de căi de atac, de soluționare a litigiilor, coordonare între statele membre. Sancțiunile trebuie să rămână proporționale și să se impună în cazuri grave și cazuri de încălcări intenționate a drepturilor consumatorilor obiectivul Comisiei e bun și anume să combată aceste încălcări pe scară largă ce afectează consumatorii mai multe state membre, dar știm că, din păcate, textul va afecta și IMM-urile. De fapt, jucătorii mai mici de pe piață sunt confruntați cu mai multe riscuri și mai poveri mai grele pentru uh, încălcări neintenționate. Deci, uh, amenzile pentru uh, încălcări trebuie să fie doar o ultimă resursă și soluție pentru că dreptul consumatorilor e complex și atunci, IMM-urile care nici măcar nu au uh, departament juridic uh, au un risc foarte mare de a încălca legea în mod neintenționat. Sancțiunile financiare uh, ar trebui aplicate doar la încălcare cu rea credință și comisă în mod repetat. Deci e nevoie de o altă abordare, nu e vorba de fraudă, așa cum stau lucrurile în cazul Volkswagen, e vorba de greșeli, deci neintenționat, comportament neintenționat. Încălcarea legii e sancționată deja în toate statele membre. Știm, datele ne arată că nivelul amenzilor nu este un factor decisiv în corectarea încălcărilor. Și afirmațiile conform cărora companiile nu uh, respectă legea decât, dacă, decât sub amenințarea amenzii nu sunt corecte. Uh, amenzile severe sau pedepsele severe nu garantează respectarea legii, după cum se și demonstrează în evaluarea de impact a Comisiei. Complexitatea regulilor e motivul principal al nerespectării neintenționate și singura soluție este să se facă investiții în activitatea de prevenire, de mai bună informare a comercianților, în legătură cu uh, doile proiecte de lege, uh, în domeniul drepturilor consumatorilor și să se întocmească legislația și cu concursul Camerelor de Comerț uh, și cred că asta este cea mai bună soluție. Și încă o observație în legătură cu sancțiunile într-un uh, fel de nou contract cu consumatorii, mm, trebuie prevăzute și măsuri pentru ca consumatorii să se comporte mai responsabil. Însă, din păcate, încă nu văd asemenea măsuri. Apoi, m-aș referi și la contractele Contractele încheiate la fără spațiului comercial uh, se aplică vânzărilor uh, vânzărilor din ușă în ușă. Bun. Uh, după ce uh, s-a gândit la un cadru complet armonizat uh, pentru a contracara practicile neloiale, Comisia vrea acum să facă o întoarcere de 180 de grade și să meargă împotriva principiului propor- proporționalității și a liberei piețe. Pretextul ar fi că trebuie să creăm o piață unică, dar multe uh, prevederi care ajutau IMM-urile au fost abolite pentru acest, uh, acest cadru legal de plin armonizat. Cel de-al treilea punct la care m-aș referi e dreptul de retragere de pe platformă. Aici salutăm faptul că Comisia ținut cont de cererea noastră de a elimina două obligații specifice la adresa consumatorilor în ce privește dreptul lor la retragere. Asta pentru că respectivele obligații reprezentau o povară disproporționată. E bine că s-a simplificat legislația pentru comercianți care uh, nu trebuie neapărat să accepte dreptul de retragere atunci când consumatorul a folosit în fapt bunul. Uh, nu doar la probat. E vorba aici de bun simț. În plus, comercianții nu vor mai fi obligați să ramburseze consumatorii înainte de a li se returna bunul comercializat. La fel, aici sunt măsuri dictate de bunul simț. Și cei care se opun eliminării acestor două uh, obligații specifice, care sunt doar povară suplimentară, doar nu fac altceva decât să apere activitățile cu caracter de fraudă. Apoi, în ce privește comercializarea online și piețele online, suntem convinși că propunerea uh, Comisiei este bună și suntem de acord, mai ales că cumpărătorii trebuie să știe dacă uh, vânzătorul acționează în calitate de uh, persoană fizică sau comerciant, atunci se aplică regulile de protecție a consumatorilor. Uh, Aici s-ar putea merge și mai departe, s-ar putea indica dacă activitatea prestată este cu, cu caracter, cu titlu gratuit sau nu. Deci, în concluzie, noi credem că, dincolo de simplificarea propusă, mai trebuie făcute ajustări, de exemplu, reducerea de definiției contractelor negociate dincolo de seriul de afaceri, la uh, contracte încheiate uh, în uh, domiciliul persoanelor fizice, apoi să ne ocupăm și de vânzare la distanță, sunt adevărate magazine online și Cerințele de informare, în general, trebuie să fie prioritizate. Un catalog unic cu cerințe de informare trebuie să se aplice atât vânzărilor la distanță, cât și vânzărilor din ușă în ușă și cerințele formale trebuie să fie la fel ca peste tot. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much. And then, um, I... Mulțumesc foarte mult! Acum uh, dau cuvântul membrilor comisiei noastre să adreseze întrebări. Întrebări pentru paneliști. Întâi, cuvântul merge la Daniel Dalton, raportorul. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi dați voie, aș vrea să fac și eu câteva observații, pentru că n-am putut să vorbesc la început. Întâi, mulțumesc experților pentru cele prezentate. Un pic uh, aș vrea să stabilim contextul, ce s-a întâmplat până acum, care e calendarul. Eu o să vin cu uh, textul proiectului de raport săptămâna viitoare și sper ca în timpul verii să-l studiați pe îndelete, oriunde ați fi. În septembrie, termenul de depunere a amendamentelor, uh, votul în comisie în noiembrie și sper să începem trialogul în ianuarie. Cam asta ne propunem. Și dacă îmi dați voie, doamnă președinte, aș enumera și câteva elemente de conținut. În ce privește dreptul consumatorului de retragere, nu văd o majoritate în uh, sânul Parlamentului nostru în favoarea propunerii Comisiei. Deci cred că nu putem noi, Parlamentul, să fim de acord cu eliminarea celui mai uh, important drept al consumatorilor. Eu nu sprijin asta și nici colegii mei. Întrebarea pe care i-aș pune-o primului expert, primei experte care a vorbit, ne-ați dat foarte multe cifre, costuri. Câți oameni nu ar mai cumpăra online dacă nu ar mai avea dreptul de a se retrage? Știu că uh, sunt uh, companii mari care au uh, un brand bine cunoscut și oamenii au siguranță când îl cumpără. Dar pentru companiile mai mici, oameni care cumpără fără să știe exact ce cumpără, ați făcut oare vreun fel de estimare, ați anticipat un scenariu uh, câte achiziții online uh, s-ar pierde dacă oamenii n-ar mai avea acest drept? Apoi, în ce privește interesul colectiv al consumatorilor, avem o definiție foarte vagă, mai ales pentru mediul digital. Practic, fiecare companie digitală, prin definiție, vinde în cele 27-28 de țări, chiar dacă nu asta și-a propus, ca rezultat al adoptării regulamentului privind geoblocarea. Practic, toate companiile vor fi afectate de acest potențial. Deci asta ne propunem să facem, e fezabil? Și apoi am uh, îngrijorări cu privire la amenda care constă într-un procent din cifra de afaceri. Uh, trebuie să fim foarte atenți, pentru că asta este o măsură represivă. Um, a fost și o propunere să se crească um, la un procent din uh, cifra de afacere mondială. Sunt uh, companii însă care uh, fac o cifră de afaceri foarte mică și pe care le-am falimentat pur și simplu dacă le-am impune o astfel de sancțiune. Nu asta vrem. Deci, mare atenție la sancțiuni. Și apoi, dacă sancționăm companiile pentru că au creat un prejudiciu consumatorilor, banii din sancțiuni ar trebui să meargă spre consumatori. Noi propunem ca orice amendă dată de statul membru sau de comisie să meargă într-un fond destinat consumatorilor. Asta e o dezbatere pe care cred că ar trebui să o avem uh, și uh, la dezbaterea privind acțiunilor colective. Pentru că e vorba de consumatori care până la urmă au de suferit. Apoi, în ce privește standardele calitate dublă, Comisia ține la uh, integritatea pieței unice, nu? Dacă spunem că interzicem aceste standarde um, pentru că vrem uh, să ținem la o politică publică sau la o viață de familie, uh, putem deschide portița către uh, multe alte măsuri care nu ar fi proporționale cu scopul, cum s-a întâmplat și în trecut. M-ar interesa să știu ce părere aveți. Unul dintre experți a vorbit uh, în legătură cu calitatea duală. Dacă un uh, produs are un ingredient diferit, pe o altă piață, ar trebui să se numească altfel. Deci asta înseamnă că o Coca-Cola vândută în Belgia nu ar trebui să se cheme așa pentru că nu e la fel cu Coca-Cola din Marea Britanie? Chiar spuneți că ar trebui să aibă un nume diferit și nu ar trebui să ținem seama de gustul sau de preferințele pieței locale? Ar trebui să eliminăm diversitatea? Eu credeam că sloganul este Uniți în diversitate, pentru că cred că asta e implicația afirmației pe care ați făcut-o. Și încă un lucru legat de transparență. Sunt uh, de acord cu propunerea comisiei uh, atunci când spune că consumatorii trebuie neapărat să cunoască identitatea celui de la care comandă. Însă, mă întreb dacă e bine cum s-a formulat prevederea referitoare la clasamentul ofertelor. La supermarket nu spune nimeni că produsele de pe raft sunt așezate acolo uh, pentru că sunt uh, promovate în mod special. De deci ce ar trebui să facem asta online? Adică consumatorul este prost când se duce la magazin și este mai deștept când cumpără online? Um, tot de la BUEC vreau să știu de ce credeți că ar trebui să eliminăm noțiunea de intermediar? Pentru că dumneavoastră spuneți că intermediarii sunt cei care leagă pe consumatori de Uh, cei care oferă servicii și spuneți că ar trebui să-și asume o responsabilitate și poate și o parte din profit uh, să fie corelată cu responsabilitatea. Ce se întâmplă cu Amazon? Amazon este o, un astfel de intermediar, este o piață online. Mie mi se pare că extindem uh, regulile referitoare la platforme, ceea ce nu ne dorim aici, pentru că aici vorbim despre drepturile consumatorilor. Asta a fost uh, intervenția mea foarte scurtă. Aștept să aud răspunsurile. Mulțumesc, Dan, pentru aceste întrebări interesante. Dăm cuvântul raportorilor din umbră. Pascal Arimo de la PPE. Frau Vorsitzende, ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și experților pentru prezentările lor interesante vis-a-vis -vis de acest regulament omnibus pe care încercăm să-l prelucrăm cât mai repede. Am trei întrebări în ceea ce privește dreptul de retragere. Sunt de acord cu domnul doctor Verena Klapstein atunci când spune că ceea ce trebuie uh, nu constituie o problemă pentru că în primele 14 zile problemă practic nu apare și toți participanții la piață au spus că această problemă nu există și de aceea probabil că n-ar trebui să ne ocupăm de lucruri care nu constituie o problemă. Aici îi dau dreptate. Totuși aș vrea să o întreb ceva și anume ce facem dacă un produs în uh, primele 14 zile un produs uh, este returnat și dacă nu ar trebui totuși ca produsul să ajungă întâi la comerciant înainte ca banii să fie returnați. Pentru că și un consumator trebuie întâi să plătească produsul înainte să-l primească, nu? Și există cazuri uh, consemnate, adică date certe în ceea ce privește numărul de cazuri în care comerciantul uh, nu returnează banii. Deci nu este practica uzuală ca consumatorul să trebuiască să returneze produsul, comerciantul să-l primească și apoi să se facă rambursarea. A doua întrebare adresată BEUC Spuneați parcă acolo că comercianții deja de acum ar avea dreptul să reducă prețul uh, de rambursare dacă um, acel produs a fost vădit uh, utilizat. Um, vă întreb pe baza cărui temei legal se poate face această reducere de preț și încă o întrebare. Uh, săptămâna trecută am văzut la emisiune pe programul 2 din Germania, frontal 21, în care se spunea că parțial um, mărfuri din acestea returnate se elimină pur și simplu, sunt uh, nu se mai refolosesc, pur și simplu ies din circuitul comercial. Nu ar trebui oare că acest lucru să fie reglementat oarecum de legiuitor ca să nu se mai întâmple o astfel de distrugere a mărfilor returnate? Mulțumesc, doamna Gepard, acum din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc! Poate că ar mai trebui adăugat, domnule Arimont, la întrebarea pe care tocmai ați formulat-o, că astfel de firme precum Amazon, dar și altele, spun că puteți comanda cât vreți și ce nu vă trebuie ce nu vă trebuie trimiteți înapoi. Deci uh, trebuie o anumită răspundere și în ceea ce privește modul în care fac reclamă. Poate că există și o anumită răspundere a companiilor aici, dar uh, nu asta vreau să spun inițial. Dar uh, în acest context uh, a trebuit să reacționez. Deci dacă o, o companie practic apelează la tine să cumperi cât mai mult, argumentul fiind că ceea ce nu vrei, nu-ți place, poți să trimiți înapoi, atunci trebuie văzut o anumită responsabilitate a companiilor și aici. Apoi aș mai spune că consider uh, binevenită, binevenită propunerea Comisiei către o cale de atac colectivă și nu consider că acest lucru ar afecta uh, neapărat IMM-urile, pentru că dacă vrem daune din partea companiilor, atunci facem acest lucru doar atunci când nu au respectat regulile și a afirma că așa ceva ar fi în detrimentul companiilor, mă întreb din ce perspectivă apare această discuție. În trecut am avut uh, tot felul de exemple și acum câțiva ani un exemplu grăitor. Era vorba de telefoane mobile și um, soneriile la telefoane, unde consumatorii care descărcau un anumie, o anumie, anumită sonerie uh, încheiau un uh, contract unde se angajau să plătească lunar 5 euro sau o anumită sumă. Știu asta pentru că și soțul meu a fost o victimă a unei astfel de șmecherii. Dar pentru 5 euro, sigur, nu te duci în instanță. Dar dacă un milion de cetățeni sunt în această situație, atunci este vorba de 5 milioane profituri necuvenite al unui, uh, a unei companii în detrimentul altor companii. Și faptul că acum s-ar putea acționa în mod colectiv pentru a face dreptate pentru cetățeni, cred că este o chestiune foarte importantă și de aceea consider că este foarte bine să se facă așa ceva. Pentru că nu este vorba doar de scandalul uh, diesel, ci și de cazuri în care din cauza valorilor mici nu merită să mergi în instanță. Însă cei care încasează acești bani încasează sume foarte mari. Și tocmai firmele mici sunt cele care trag ponoasele dacă alte companii procedează așa. Și am vrut să mă mai refer și la dreptul de retragere. Îi dau absolut dreptate domnului Dalton. Cu grupul meu politic, în niciun caz nu uh, Uh, veți uh, reuși să puneți sub semnul întrebării un drept al consumatorilor, pe care îl cunosc atât de bine și îl consider atât de util. De ce, de fapt? Nu există niciun fel de date care să arate că ar fi necesar și că ar exista în masă oameni care să folosească acest drept pentru a face un profit propriu și de aceea mi se pare totuși o chestiune îndrăzneață ca reprezentantul lui EAMP să spună că vreți astfel să protejați consumatorii, pentru că mi se pare de nedescris ceea ce ați spus pe final. Nu putem accepta acest lucru și nici nu pot accepta, doamnă președinte, ca această astfel de oameni să fie invitați care fac astfel de afirmații. În al treilea rând, platformele și clasamentul. Cred că este o temă foarte importantă. Sigur că pe raft, în magazin, Depinde de cât plătește fiecare companie, unde anume este situat uh, produsul lor, la ce înălțime, cât de vizibil și așa mai departe. Uh, dar uh, ca și consumator poți să decizi să nu te uiți acolo. Dar dacă aceea am pățit eu de curând, cauți meniul unui restaurant pe o platformă și dau în primul rând de pagini a, și găsesc pagina de web a acestui restaurant abia pe pagina a treia a rezultatelor căutărilor, atunci ceva nu este în regulă, pentru că nu ți se mai oferă de o privire de ansamblu, ci practic ar trebui să treci prin mai multe magazine virtuale pentru a putea face o comparație. De aceea, domnule Dalton, chestiunea clasamentului rezultatelor căutărilor și algoritmii care stau la baza acestora uh, sunt o chestiune importantă care trebuie abordată. Și aici întreb și pe experții noștri cum privesc această situație, pentru că este una din chestiunile esențiale la care trebuie să găsim un răspuns. please. Doamna Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere interesantă. Aș dori să mulțumesc și experților care, iată, și-au venit cu o, lume diferi, o lumină diferită asupra diferitelor chestiuni pe care le discutăm astăzi și care au făcut obiectul anumitor consultări și atunci când am discutat acum câțiva ani uh, probleme care țin de piața digitală. Constatăm astăzi că unele lucruri au reușit foarte bine și uh, faptul că cu dreptul de retragere uh, nu există mari probleme, pe mine m-a convins. Eu nu cred că este nevoie ca o reglementare care este foarte clară, de fapt, să sufere acum limitări pentru a obține o legiferare mai bună. Eu cred că atunci când consumatorul știe care este dreptul său, atunci poate să facă uz de acesta peste tot în Europa, așa cum este cazul drepturilor pasagerilor, dar și drepturilor de retragere în um, tranzacțiile online. Eu cred că dacă intervenim aici să modificăm, n-am face niciun bine. Și pentru că acest uh, drept de retragere introdus a fost benefic pentru comerțul online. Însă dacă spun că avem nevoie de o armonizare și mm, dacă se spune acest lucru, atunci dorința mea ar fi să menținem și în alte domenii aceste reguli armonizate pe care le avem în alte domenii. Și încă o dată este important ca această armonizare să fie păstrată. Sigur, în anumite state membre există probleme, ceea ce privește, să spunem, uh, comerțul, vânzările de la ușă, din ușă în ușă. Dar mm, există modalități de control și alte pârghii de a contracara acest lucru. Și m-ar interesa din partea experților să știu ce posibilități ar avea statele membre să intervină în cazul unor astfel de abuzuri uh, care, sigur, apar uh, și numai în anumite state membre. Mulțumesc. Thank you, and then uh, Catherine Steiner, please. Thank you, uh, Madam Chairwoman. Catherine Steiner. Mulțumesc. Mulțumesc uh, experților care ne-au vorbit. A fost foarte util să ascultăm uh, analiza dumneavoastră, mai ales în legătură cu transparență, piețe online și încălcări transfrontaliere. Vreau să iau un exemplu și v-aș întreba ce părere aveți despre el. Este uh, piața de emitere sau de vânzare de bilete, o piață secundară pentru fani care vor să meargă la tot felul de evenimente. Aici uh, am vorbit despre despre uh, tot felul de probleme de genul ăsta, uh, Viago, de pildă, um, s-a făcut revânzare a piețelor, a biletelor pentru evenimentul lui Hamilton, de la Londra, și s-au încasat câte 150 de uh, de euro pentru uh, biletele revândute. Um, dacă ne uităm la uh, fenomenul ăsta, cred că am putea găsi o soluție astfel încât să rezolvăm uh, câteva din uh, problemele care se confruntă consumatorii, să le dăm instrumente. Practic, este o exploatare a pieței în acest moment și acest lucru e inacceptabil pentru noi. Uh, suntem Comisia pentru Piața Internă și Consumatori. Ce putem face așadar pentru a opri această exploatare? Site-urile care vând bilete ar trebui să le vândă la valoarea reală, iar când se face revânzarea lor ar trebui să fie mai multă transparență. Și apoi ar trebui să existe un cod de etică, un cod uh, de deontologic în legătură cu comisioane, cu cine este cel care vinde și revinde. Sunt uh, site-uri, sunt uh, platforme care um, fac reclamă. Oamenii care nu vor decât să-și găsească un bilet uh, nici nu știu unde ajung și după aia se trezesc într-o situație inacceptabilă. Eu sunt din Marea Britanie, mă uit la Dan, raportor, care știe bine și Uh, știu că s-a luat uh, la un moment dat poziție, 20.000 de oameni la un moment dat au uh, cumpărat bilete care au fost după aia dovedite ca fiind nule. Un client a plătit 4.000 de euro pentru a se întâlni personal cu Ed Sheeran, că de concertul lui e vorba, și um, vă dați seama la ce se ajunge. Deci cred că ar trebui să dezbatem și asta, dacă dumneavoastră credeți că există ceva ce ne puteți uh, sugera. Am folosit acest exemplu pentru că e foarte bine să folosești exemple când vorbești despre uh, practici comerciale neloiale și toate astea. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine. Acum dau cuvântul vorbitorilor. O să-i rog să răspundă la întrebări pe rând. Întâi, doamna Klapstein. Mulțumesc. Domnule Dalton, nu putem uh, să răspundem de pe acum la întrebare câți oameni nu vor mai cumpăra. Eu cred că dreptul consumatorului de a se retrage a fost gândit uh, ca o echilibrare, pentru că uh, nu ai ocazia să te duci și să testezi în persoană produsul. Tocmai de asta l-am adoptat. Și ținând seama de faptul că datele uh, sunt atât de puține, practic nu avem cifre, nu știm exact ce se va întâmpla dacă renunțăm la acest drept. Ce se propune acum uh, este ceva ce nu-l avantajează deloc pe consumator. În uh, Germania s-a discutat dreptul de retragere în 2013 și s-a discutat atunci cât uh, de mult are voie consumatorul să testeze acel produs înainte să-l returneze. Uh, cam cât l-ar testa și într-un magazin fizic. Este, cred, o prevedere care va duce și la mai multă nesiguranță pentru consumator. Acum, pentru vorbitorii germani, se răspunde în engleză sau în germană? pentru uh, întrebarea pusă de domnul Vremo. Să ne uităm la modul în care a evoluat situația. Situația în care ne aflăm acum este una perfectă, cred. Consumatorul poate să opteze pentru o rambursare timpurie dacă dorește și astfel revenim la uh, modelul german performanță contra performanță. Iar dacă nu dorește acest lucru, nu e obligat să o facă. Deci depinde de consumator dacă dorește mai multă securitate sau nu. Um, dacă nu, poate pur și simplu să-l trimită înapoi fără a cere rambursare anticipată. M-am uitat la câți consumatori uh, ar uh, folosi acest drept. Poate că nu este o pondere foarte mare, pentru că nu mulți consumatori apelează la acest lucru. Dar nu aș uh, nega acest drept celor care chiar vor să-l folosească. Deci, situația din prezent este una foarte echilibrată. Ați uh, pus o întrebare legată de aspectele economice. Amazon distruge multe produse. Există și un impact de mediu. Dreptul de retragere creează un astfel de impact ecologic, însă, din nou, comerciantul este cel care are libertatea de a distruge produsele sau le repune în vânzare pe platformă din nou. Impactul ecologic este cel legat de transport, pentru că produsul e trimis la consumator, consumatorul îl trimite înapoi și dacă nu vrea să fie rambursat și vrea produsul, se mai face un al treilea transport, ceea ce sigur are o amprentă asupra mediului înconjurător. Și cam astea au fost întrebările. Mulțumesc! Acum, eu să încerc să mă refer la standardele de calitate duble. Dacă cumperi brânză sau cumperi detergentul X, de ce în statul membru A te aștepți ca acest produs să aibă aceleași ingrediente ca în statul membru B? E întrebarea. Păi ar trebui să există o mențiune pe ambalajul produsului că acel uh, produs nu include ulei de palmier, sau că detergentul este fabricat în conformitate cu nu știu ce. Asta ar trebui să fie menționat pe ambalaj. Și da, cred că ar trebui să fie un alt nume, dacă se scrie că e pentru piața națională, dacă este fără ulei de palmier sau mai știu eu ce. Mulțumesc. O să încerc să răspund la principalele întrebări. Încep cu întrebarea domnului Dalton referitor la clasament. De ce e important să îmbunătățim transparența? După cum spuneam, e important pentru consumatori să înțeleagă ce oferte primesc și cum li se fac aceste oferte. Comparația cu supermarketul este bună, dar nu cred că funcționează așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, domnule Dalton. Pentru că nu e doar despre unde anume e poziționat produsul pe raft. Online-ul și offline-ul nu funcționează la fel. Dacă facem comparația, ar trebui să vă închipuiți că noastră vă plimbați prin supermarket și produsele de pe rafturi își schimbă prețul pentru că dumneavoastră vă plimbați pe acolo și uh, ele simt deplasarea și astfel, uh, pentru că ele sunt dinamice, se tot modifică pe măsură ce vă plimbați pe acolo. Asta este o comparație potrivită între online și offline. Deci de asta e nevoie de mai multă transparență și mai multe informații pentru consumator de ce văd anumite prețuri și pe ce bază au fost ele calculate. În ce privește sancțiunile, ca să fie clar, vorbim despre amenziile maxime. Ceea ce propune Comisia este ca amenziile maxime să fie hotărâte de către statul membru. Se va proceda de la caz la caz, bineînțeles. Se va prefera întâi o amendă mai mică și există o listă lungă de criterii obligatorii la momentul în care statul membru analizează dacă trebuie sancționată compania respectivă. Există criterii diferite pentru stabilirea încălcării și se poate adapta situația și ține cont și de specificul IMM-urilor care nu se conformează. În ce privește răspunderea solidară, ar trebui clarificat că acest lucru se aplică doar în anumite situații când există poziție dominantă a intermediarului. Cred că E corect să spunem că dacă acea poziție dominantă are un impact economic asupra relației, atunci uh, și consumatorul trebuie să poată să interacționeze cu platforma. Apoi ați mai spus uh, că dreptul comerciantului de a refuza um, rambursarea uh, sumei plătite în cazul în care valoarea produsului e diminuată Cred că este vorba despre articolul 10 sau 15 din directiva privind drepturile consumatorului, că m-ați întrebat de temeiul juridic. Este un drept armonizat introdus în 2011 când directiva a fost instituită. Deci nu e un drept din vechea directivă, ci un drept suplimentar acordat comercianților și uh, care nu, nu ne-a prea plăcut. Este un drept pe care îl au, nu știu de ce nu le este suficient. Și apoi uh, Catherine ai vorbit despre revânzarea biletelor. Da, este o problemă foarte mare pentru consumatori. Noi am uh, scris deja de două ori uh, Comisiei Europene și rețelei CPC, al rețeaua autorităților de protecție a consumatorilor, au început să analizeze problema, dar încă nu s-a ajuns la o acțiune comună împotriva acestor practici, sau mai bine să împotriva acestor companii. Deci există motive um, putem um, ajunge la interdicția anumitor practici și um, interzicerea uh, revânzării unor produse peste o anumită valoare. Încă nu știm exact cum o să se uh, facă, dar o să propunem amendamente în acest sens. Mulțumesc! Dacă permiteți și mie să mai răspund. În primul rând, domnului Dalton, i-aș spune să analizeze textul în sine, în ceea ce privește încălcarea pe scară largă. În textul legislativ în sine, în textul dispozitiv, nu veți găsi niciun fel de trimitere la uh, încălcarea pe scară largă. Textul este foarte, foarte, foarte vag. Asta a fost prima mea observație în ceea ce privește dreptul de retragere am impresia că Comisia a... Nu asta cred că a propus Comisia. Dreptul de retragere va continua. Doar că în anumite cazuri vor fi anumite modificări. Și atunci chiar nu înțeleg care este problema. Avem date Există un studiu din Belgia din 2007 unde 5 din 100 consumatori admit că nu intenționa intenționaseră niciodată să cumpere atunci când uh, uh comandă ceva. Deci 5 din 10 au admis acest lucru. Sunt multe plângeri din partea comercianților noștri. S-a trimis înapoi mobilă pentru că, de pildă, s-a folosit pentru o petrecere în grădină, după care a doua zi se trimite înapoi. La fel și în ceea ce privește îmbrăcăminte de lux, după ce mergi la o petrecere o trimiți înapoi. După care, sigur, Considerați că acesta este un comportament onest? Dacă cumperi un produs, îl folosești și după care îl trimiți înapoi? Pentru mine asta este fraudă. Este singurul lucru pe care am vrut să spun, doamnă Gepard. Asta este fraudă. Dacă dumneavoastră, ca și consumator, folosiți un produs și apoi îl trimiteți înapoi. Haideți să fim sinceri în această chestiune. Este singurul lucru pe care am vrut să-l spun și nu înțeleg de ce organizațiile pentru cons- protecția consumatorilor nu pot fi de acord cu acest lucru. Acesta nu este un comportament onest din partea consumatorului, iar în ceea ce privește dreptul la retragere, haideți să vedem care a fost motivul introducerii acestuia. În mod normal, o vânzare are loc atunci când există un acord în ceea ce privește produsul și prețul. La momentul respectiv <clears throat> se practica comanda pe bază de cataloage și singurul motiv pentru acest drept de retragere a fost acela ca consumatorul să poată să verifice produsul, pentru că într-un magazin normal, fizic, poate face acest lucru. Și tot ce depășește acest lucru nu respectă raționamentul care a stat în spatele introducerii dreptului la retragere. Toată lumea spune că nu există date în acest sens. Noi avem date în acest sens și ne-am consultat cu organizațiile noastre membre, care sunt organizații reprezentative. Și cred că E bine atunci când Comisia se consultă cu organizații reprezentative din întreaga Europa ca datele pe care le furnizează să fie luate în serios, la fel ca și plângerile. Domnule Anrimu, ați menționat uh, ceva cu privire la Amazon și la faptul că distrug produsele. IMM-urile noastre nu distrug produsele, dar e adevărat și trebuie să fim sinceri. Comparați oare un produs cu ambalajul defect și în magazin. Încerci să nu-l iei pe ăla. Deci, doar dacă ambalajul este deja uh, stricat, uh, există deja o pagubă pentru comercial, uh, comerciant. Iar companiile mari au deja probleme datorită faptului că multe produse sunt returnate pentru că sunt costuri mari timp și bani și trebuie să ținem cont și de acest lucru. Și de asemenea nu înțeleg de ce se folosește, acest argument cum că dacă îmbunătățim uh, cum ar fi în opinia noastră, dreptul la retragere, acest lucru ar fi în detrimentul comerțului electronic. În primul rând, de ce comerțul electronic ar fi mai bun decât vânzările normale? Noi suntem pentru comerțul electronic pentru că este un avantaj suplimentar pentru IMM-uri, dar nu este nici de acum mai bun decât uh, vânzarea într-un magazin. Uh, deci nu există niciun motiv ca prin aceste două modificări în legislație comerțul electronic să devină mai puțin popular. Încă o dată, e vorba de abuzarea dreptului de retragere dintr o dintr-o tranzacție încheiată online. Și apoi, nu știu cine um, a făcut observația cu privire la vânzările din ușă în ușă. Aici, uh, cred că domnul Arimon, sincer să fiu, nu știu care e problema. Cred că e o problemă poate care ține doar de Republica Cehă. Aici ne lipsesc datele pentru a vedea care este problema. Mulțumesc! Înainte de a-i da din nou cuvântul lui domnului raportor, am să dau acum cuvântul Comisiei Europene. Avem doi reprezentanți, doamna Galiniu și domnul Prentitis. Care dintre dumneavoastră dorește să înceapă? Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă nu e cu supărare, vom discuta fiecare de chestiuni diferite care au fost menționate. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Raportorul Rule, aș dori să mulțumesc și pentru acest calendar ambițios, care corespunde și cu ambițiile Comisiei. De asemenea, aș dori să mulțumesc diferitelor membri și raportori din umbră care au uh, evidențiat preocupări internate. Nu pot să rezolv problemele care au fost ridicate în discuție astăzi. Nu cred că acesta este scopul acestei audieri. Vom avea um, alte ocazii să discutăm uh, cu această comisie. Aș dori să vă reamintesc care sunt obiectivele acestei propuneri de modernizare uh, în pachetul Omnibus și a um, ceea ce privește acțiunile de prevenire care fac parte din pachetul New Deal pentru consumatori. Deci o mai bună aplicare a legislației cu privire la protecția consumatorilor prin intermediul propunerilor pe care le-am discutat prin căi de atac individuale, de asemenea modernizarea legislației în domeniul protecției consumatorului pentru a face face provocărilor provocărilor pieței digitale. Și aici venim cu propuneri în ceea ce privește transparența platformelor, ce am discutat astăzi, reducerea poverii în într-o anumită măsură pentru companii, de aceea această propunere în ceea ce privește dreptul la retragere, care am înțeles că nu se bucură de mare popularitate în această comisie, am să revin la asta mai târziu, și clarificarea anumite reguli existente care s-au dovedit a fi dificil de implementat în etapa actuală. Clarificări necesare în ceea ce privește calitatea duală și în ceea ce privește vânzarea din ușă în ușă. Dacă îmi permiteți foarte pe scurt, să mă refer la o chestiune menționată de aproape toată lumea, acest faimos drept la retragere. Vreau să clarific care este poziția intenția Comisiei în această privință. Și anume de a recrea un echilibru echitabil între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, dar și competitivitatea companiilor, în special a IMM-urilor care oferă bunuri online. Susținem acest drept de retragere pe deplin, dar considerăm că în actuala formă legislația UE s-ar putea să împovăreze prea mult comercianții um, echitabil și că s-ar putea ajunge astfel la dispute nenecesare. Asta este cazul în care, pentru actuala obligația comercianților care sunt obligați să accepte returnarea unui bun uh, deja folosit și apoi să-l revândă ca bun second hand și apoi să reducă prețul de rambursare. Și de aceea ce propunem noi este mai simplu să existe reguli mai predictibile pentru dreptul de retragere pentru ambele părți, consumat producătorul să nu mai poată trimite înapoi produse folosite mai mult decât doar pentru a verifica că produsul funcționează, pentru că altfel riște 100% din banii plătiți, iar uh, comercianții să nu mai aibă povara de a trebui să scape de aceste bunuri folosite. Am avut multe schimburi uh, astăzi în ceea ce privește datele, nu am să revin la acestea și la datele pe care le dețin în acest sens, dar aș dori să susțin că, în opinia noastră, propunerea pe care o facem cu privire la dreptul de retragere ar trebui să afecteze doar o minoritate dintre consumatori. Cei care nu uh, tratează cu atenție bunurile pe care le primesc. Nimic nu se schimbă în ceea ce privește deci nimic nu se schimbă în ceea ce privește dreptul consumatorilor de a returna bunurile ca până acum, cele nefolosite. Um, s-a spus astăzi că um, schimbările produse, propuse ar deschide ușa pentru comercianți care doresc să abuzeze de poziția lor. Un comerciant care vrea să abuzeze de un consumator, oricum n a returnat niciun ban unui uh, uh, consumator, indiferent ce reguli sunt uh, stabilite prin legislație. În opinia noastră, comercianții onești și marea majoritate a comercianților sunt onești, vor respecta regulile și vor face tot posibilul pentru a veni întâmpinarea clienților lor și pentru a își proteja reputația, ceea ce este un lucru extrem de relevant pe piața online, pentru că o opinie dată online poate avea un efect foarte negativ asupra unui comerciant. Acum, doamnă președinte, foarte pe scurt, s-au făcut câteva observații în ceea ce privește amenziile, atât în ceea ce privește modul lor de calcul, mm, vis-a-vis -vis de cifra de afaceri. Luăm date din alte instrumente care vizează legislația UE, în special în ceea ce privește regulamentul privind la protecția datelor. Aici ne-am bazat uh, pe acestea în ceea ce privește mecanismele pe care le propunem și anume calculul în funcție de cifra de afaceri și în acest sens trebuie să spun că anumite state membre au praguri chiar mai ridicate decât cei 4% pe care îi propunem, dar și impactul pe care acest lucru poate să-l aibă asupra companiilor. Vreau să clarific că acest, acest procent sau cifră de afaceri maximă s-ar aplica doar pentru încălcări la scară largă. Ce înseamnă acest lucru? Acel tip de încălcare care va face obiectul unei acțiuni comune de punere în aplicare de către autoritățile Uniunii Europene în cadrul uh, cooperării la nivelul rețelei de protecție a consumatorilor și experiența arată că aceste măsuri de punere în aplicare se referă doar la companii mari și nu la companii mici. Atunci, apoi calitatea duală. Președinta intervine solicitând vorbitoarei să își scurteze intervenția. Ei bine, nu pot să mă refer la toate întrebările, dar poate îmi permite să închei în ceea ce privește calitatea duală. Aici vrem să spun că nu vrem să interzicem produse care corespund doar care caracteristici diferite. Propunerea noastră se referă la produse care, pentru care marketingul este același, însă care au diferențe semnificative și sperăm că metodologia care este elaborată de Centrul Comun de Cercetare și este în testare în momentul de față va ajuta statele membre să identifice ce este identic, care sunt similitudinile și ce este diferit. Însă suntem deplin conștienți de faptul că există produse cu caracteristici diferite în funcție de legislația statelor membrilor, obișnuința consumatorilor, disponibilitatea unei materii prime într-un stat sau nu și care ar putea fi um, comercializate sub același nume. Statele membre pot justifica de la caz la caz când anume vor să califice un astfel de produs ca produs dual. M-aș mai fi referit și la vânzările din ușă în ușă, transparența platformelor și așa mai departe. Înțeleg că nu este timp în acest sens. Sper că vom avea ocazia să revenim la acestea și la alte chestiuni în discuții ulterioare. Uh, Sigur, mulțumim și întotdeauna puteți reveni pentru alte discuții și în final are din nou cuvântul raportorul nostru. Mulțumesc, voi încerca să fiu succint dar, în primul rând, domnule Hendrix, vreau să vă felicit pentru că cred că ne-ați unit pe doamna Gebhardt și pe mine în părerile noastre. Dacă știți istoricul comisiei noastre, asta nu se întâmplă în fiecare zi. I can't really accept what you're saying at all because dar nu pot accepta totuși ceea ce spuneți amintiți-vă că noi suntem Comisia pentru Drepturile Consumatorilor. Noi nu credem că consumatorii sunt uh, unii care vor să fraudeze, uh, după cum poate a spus o dată. Poate că sunt abuzuri și mă și refer la ele în uh, considerente, dar ideea e dacă dumneavoastră eliminați dreptul de retragere, practic se pot fi abuzați uh, consumatorii de către mm, majoritatea comercianților, practic, care au o clauză de, de nerambursare, chiar dacă e o problemă cu produsul. Deci, consumatorul e într-o poziție extrem de slabă, nu poate, nu are căi de atac. Noi, în comisia noastră, ne opunem poziției dumneavoastră în general și cred că e clar ce uh, vom uh, solicita noi și în al doilea rând. Gândiți-vă la consecințele pe termen lung Trebuie să diferențiați între practici de afaceri și obligații juridice, pentru că dacă nu riscați un, un, un efect Ryanair pe piață uh, cu firmele care să pună în aplicare dreptul de uh, retragere, ceea ce nu poate fi făcut de către consumatori, așa că uh, scad prețurile. Însă dacă ai o problemă, nimeni nu te apără ca consumator. Mai sunt alte firme care au, vor avea abordare mai inteligentă, dar prețul uh, nu va scădea, dar ofer, vor oferi servicii mai bune pentru consumator. Deci consumatorii vor avea de ales sau cumpără mai ieftin, dar nu au niciun fel de protecție a drepturilor lor, sau uh, cumpără mai scump, și uh, asta va fi pentru bogați. Bogații vor avea mai multe drepturi. Deci, un efect Ryanair pentru întreaga piață, ceea ce nu este deloc justificat. Deci, chiar dacă există câteva cazuri de abuzuri, totuși eu cred că dacă vrem comerț electronic, mai ales pe piețele unde încă nu este prea dezvoltat, trebuie să uh, ne asigurăm că consumatorii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără și că vor fi și despăgubiți dacă va fi cazul. Pentru mine e o poziție fundamentală și cred că și pentru colegii mei și rapid, încă două puncte, uh, uh, geolocalizare, cred că și eu sunt uh, de acord că dacă ai etichetare pentru piețe diferite, una pentru piața slovenă, una pentru piața belgiană, asta înseamnă că rupi unitatea pieței interne și este exact invers decât ce ne dorim noi. Și în ce privește clasificarea, dar va fi o discuție interesantă, e un domeniu uh, foarte larg și acum vreau doar să răspund la ce s-a spus aici, pentru că s-a spus decât supermarketurile care nu vând pe internet. Asta se și întâmplă dacă te duci la un supermagazin de lez din Bruxelles, vei avea un alt preț pentru același produs vândut la Delez undeva la țară. Sunt prețuri diferite din motive diferite și atunci se plătesc prețuri diferite pentru același produs. Plus că același produs poate fi cumpărat la un preț mai ieftin pentru că uh, s-a cumpărat un alt produs și pentru al doilea produs uh, ai parte de o reducere de preț. Asta se întâmplă și online și offline. Cred că aici probabil uh, părerele sunt împărțite în comisia noastră, dar aștept cu interes o dezbatere. Vreau doar să semnalez acest punct și în general raportul meu va fi gata săptămâna viitoare și aștept cu interes să conlucrăm între timp cu toată lumea și apoi în următoarele luni de asemenea. Mulțumesc! Very much, then, So, good lecture for... Președinte, mulțumesc și aveți, avem cu toții de citit în pauza de vară, ceea ce e foarte bine. Mulțumesc și invitațiilor noștri pentru că ne au oferit aceste informații. Mulțumesc și comisiei, raportorului, raportorilor din umbră și putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem la punctul următor. E vorba de amendamentele de compromis eh, legate de normele și procedurile privind respectarea și aplicarea legislației de armonizare a Uniunii Europene în materie de produse. Aici îl avem eh, pe Nicola Danti, care este raportorul și ne va prezenta situația. Mulțumesc, eh, doamna președintă. Mulțumesc tuturor Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, personalului, grupurilor politice, parlamentarilor, raportorilor din umbră, pentru că munca de până acum a fost foarte intensă și cred că putem spune că în următoarele ore vom ajunge la un text uh, care e rezultatul unui acord în general. E un text foarte lung, știți că e vorba de mai mult de 60 de articole. În seara asta aș vrea să parcurgem împreună doar uh, părțile cele mai importante ale acestui text, punctele uh, importante plus cele care au fost mai controversate sau la care a trebuit să lucrăm mai mult ca să ajungem la o poziție comună. Ieri uh, s-a desfășurat ultima reuniune a raportorilor din umbră. Ne-am concentrat asupra ultimelor trei puncte cheie uh, din acest regulament, mai ales articolul 2, sfera de aplicare, articolul 4, persoana responsabilă, persoana de referință și puterile uh, sau competențele autorităților naționale. Deci, dacă îmi permiteți, pe scurt, să examinăm câteva din aceste articole și voi avea niște considerații finale. În ce privește sfera de aplicare, încă de la început, am zis că e periculos să se extindă excesiv sfera de aplicare. Noi știm că obiectivul acestui regulament e să intre în sfera de aplicare toate produsele armonizate. Și unele amendamente vroiau o extindere a sferei de aplicare și la produsele nearmonizate. Și noi am considerat că ar fi prea mult. Știm că aici regulamentul adoptat de Parlament în 2013 încă e în vigoare la Consiliu și așteptăm ca și în Consiliu să, de, să se deblocheze procesul și să știm care e poziția Consiliului până la urmă și știm că vom discuta imediat și de recunoașterea reciprocă, regulamentul privitor la recunoașterea reciprocă, raportul de colegul Stefanec sau Ștefanec. Nu vrem să existe niciun fel de suprapunere între texte uh, și vreo dificultate în armonizarea acestui tip de legislație. Însă ne-am declarat disponibilitatea înspre o extindere parțială a unor norme ale acestui regulament și mai ales uh, tot ceea ce ține de vamă de la articolul 26 la articolul 30 în ce privește produsele armonizate și nearmonizate. Ceea ce ne va permite să controlăm mai bine, mai ales uh, circulația produselor care intră pe piața unică um, uh, din exteriorul Uniunii Europene. Articolul 4 este și el foarte important și se referă la persoana responsabilă, cum e definită în primul text de regulament al Comisiei, persoana responsabilă de conformitate, am și modificat puțin prevederile, atât în ce privește uh, formularea lingvistică, uh, cât și pentru că am dorit să identificăm foarte bine care anume sunt responsabilitățile persoanei acesteia de referință. Obiectivul persoanei acesteia responsabile e de a elimina un vid de responsabilitate care există la ora actuală în unele sectoare comerciale, mai ales în comerțul online și mai ales în unele tipuri de produse care intră pe piață și care nu au importatori oficiali care au uh, specificate obligații foarte stricte sau sunt produse care sunt derivate de piața unică, deci de producție europeană, dar pentru care responsabilitatea revine firmei producătoare. Și în acest caz, aș vrea să clarificăm lucrurile, deci în marea majoritate a cazurilor nu se schimbă nimic. Pentru că majoritatea produselor sau producătorilor sunt puncte de referință sau importatorul este punctul de referință, dar se va schimba situația vânzărilor online, produsele online care nu au aceste puncte de referință și se vor schimba lucrurile și pentru o serie de produse care intră pe piața noastră și care nu au această persoană de referință care ar fi garanție pentru accesul pe piața europeană a unor produse sigure și care oricum vor avea o referință europeană cu care să avem uh, un dialog proactiv în cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței spun că există elemente problematice sau dubii în legătură cu conformitatea produsului. Alte doi articole importante. Bun, alt articol important, sau alte articole importante, articole 7 și 8, parteneriatele, protocoalele, înțelegerile public-privat. Noi am dorit să eliminăm articolul 7, pentru că în acest articol 7 Există o suprapunere periculoasă între consultanța ad hoc și plata în bani între persoane, din partea unor persoane fizice față de autoritățile naționale. Am dorit să evităm conflictele de interese, dar în același timp să afirmăm din nou că e nevoie de o colaborare strânsă și pozitivă între autoritățile de supraveghere a pieței și sectorul privat, în fine, persoane fizice sau juridice sau asociații. Deci să fie garantată imparțialitatea și protocolul de înțelegere care se încheie între autoritățile naționale și persoanele private să se comunice apoi tuturor autorităților naționale pentru ca să existe o colaborare de, de, de cea mai bună speță între autoritățile naționale și sectorul privat. Articolul 14 a fost uh, un alt punct important, deci uh, competențele și puterile autorităților naționale și cred că pot să spun că am ajuns la un compromis acceptabil, pentru că e o temă delicată, aceasta a puterilor autorităților de supraveghere a pieței și suntem convinși că autoritățile trebuie să dispună de uh, competențe care să le permită o supraveghere eficientă și sigur, aceste competențe și puteri trebuie exercitate în mod proporționat și în conformitate cu legislația națională. Am uh, convenit și asta după discuții înflăcărate la reuniunile uh, raportorilor din umbră, am convenit că trebuie să există și la litera H uh, al alinetului 3 să fie puterea de a închide un website. Asta să se exercite doar prin sau cu aprobarea autorităților judiciare. Deci când există această necesitate pentru că online, să spunem că se comercializează produse uh, neconforme, autoritatea de a închide aceste uh, site-uri internet trebuie să revină doar autorităților judiciare competente din statele membre. Apoi articole 31 și 33, uh, crearea unei rețele europene între autoritățile de supraveghere a pieței, reprezintă un prim pas important dar care trebuie să beneficieze de colaborarea mai strânsă între autoritățile de uh, supraveghere a pieței. În Europa vorbim de aproximativ 500 de autorități de acest gen în cele 28 de state membre. Deci, vorbind un număr ridicat de uh, autorități, dar e o prevedere care va fi un prim pas spre un sistem comun european de supraveghere a pieței. Închei spunând că e, cred eu, un dosar foarte important pentru că ne va permite să garantăm că toate produsele uh, comercializate pe piața unică sunt produse conforme normelor noastre Sunt și indicații importante în text în ce privește produsele contrafăcute. Deci, lupta împotriva comercializării pe piața unică a produselor nu doar neconforme, ci și contrafăcute. Și eu cred că aceste norme mai stricte sunt necesare. Astăzi piața unică s-a schimbat foarte mult față de momentul în care au fost adoptate normele anterioare. Și faptul că nu s-a aprobat pachetul legislativ din 2013, cu siguranță ne-a arătat clar că e nevoie de un sistem european de supraveghere a pieței, unul eficient însă. Asta și pentru a garanta mai mult siguranța produs, uh, firmelor europene care sunt uh, supuse uh, la tot felul de controle, au puncte de referință pe teritoriu, sunt în continuu supravegheate de autoritățile publice Însă, pe de altă parte, avem și cazul firmelor care importă din țări terțe și adesea au fost lăsate libere și nu au fost suficient controlate în uh, privința produselor care sunt comercializate provenind din țări terțe. Mulțumesc din nou raportorilor din umbră și uh, staffului care ne-a ajutat. Până acum am muncit intens și eficient pentru a ajunge la un compromis, uh, inclusiv în anumite puncte la care a fost greu de ajuns la un compromis. Acum sperăm să ajungem în curând, în următoarele ore, la acordul definitiv, ca să votăm textul în septembrie și la fel sperăm că președinția austriacă își va aduce contribuția decisivă ca la Consiliu să ajungem la concluzie și până la sfârșitul legislaturii să dăm Europei și firmelor europene un sistem de norme de supraveghere care să însemne mai multă siguranță pentru firmele și cetățenii europeni. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, spune președinta, dar vă rog uh, cât mai concis cu putință, pentru că suntem în criză de timp. Domnul Caras de la PP. Doamna președinte, domnule raportor, stimate colegi, stimați colegi, eu n-am crezut că mai e posibil să reușim înainte de vacanța de vară, astfel încât să ne atingem obiectivul de a putea vota în comisie pe 3 septembrie. Tuturor celor care s-au implicat în acest sens, în această reușită, în special raportorului ar dori să-i mulțumesc. Temele care au fost abordate. Și în ceea ce privește faimosul articol 4, Cred că am găsit acum o formulare suficientă pentru articolul 4 care să țină cont de toate interesele, chiar și pe comercianții online ar trebui să fie mulțumiți și comisia ar trebui să poată accepta această propunere, pentru că noi ne-am mai mișcat de la poziția inițială. Ca și în cazul propunerii comisiei, se menține această obligație de a nu desemna o persoană de referință. Noi uh, garantăm astfel că autoritățile de supraveghere a pieței au o persoană de contact. Această persoană de referință are mai multe sarcini decât doar să pună la dispoziție informații, trebuie să ia și măsuri proactive și, în al treilea rând, nu există responsabilitate pentru deficiențele ale produsului, pentru puternicit. Iată că astfel am venit foarte mult în întâmpinarea preocupărilor comercianților online. Cel de-al doilea punct care despre care s-a vorbit au fost competențele de la articolul 14. S-a prezentat compromisul nostru. Este important pentru mine ca intervențiile autorității de supraveghere a pieței să se facă doar în baza unei decizii judecătorești. În al treilea rând, și aici am un mic regret, m-aș fi bucurat dacă Regulamentul a fost, extins și la categorii de produse nearmonizate. Asta și în ceea ce privește competențele autorităților de supraveghere a pieței. Nu sunt sigur dacă toate statele vor lua măsurile necesare. Probabil că nu vor face acest lucru pentru produsele nearmonizate. Este singurul punct care pentru mine constituie un factor de incertitudine și mă bucur că avem acum cu toții un uh, obiectiv comun de a vota pe 3 septembrie pentru ca președinția austriacă să fie în măsură să se aplece intens împreună cu noi asupra acestui dosar pentru a-l putea finaliza. Este o propunere bună merită o majoritate amplă, este un bun punct de plecare pentru negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, uh, din partea ECR, domnul Dalton. ECR supports the modernization. Mulțumesc. Grupul nostru susține uh, modernizarea măsurilor de protecție pe piață. Am avut și Uh, regulamente și pentru automobile și altele pentru mai multă uh, armonizare și le-am susținut, dar în acest dosar ne îngrijorează mai multe din propuneri și amendamente de compromis care credem că vor complica și nu vor simplifica situația firmelor și autoritățile de supraveghere vor fi puse în dificultate. Am mai spus uh, foarte clar care e poziția noastră, e cunoscută, e vorba de preocupări în legătură cu persoana de referință, pentru companiile care nu sunt din Uniunea Europeană, apoi puterile de intervenție a autorităților de supraveghere și dezamăgire, pentru că procedurile uh, de soluționare a litigiilor între statele membre au fost uh, rescrise la doar câteva luni după ce au fost uh, convenite după votul în plenară. Nu știm câte din propuneri vor funcționa în practică, pentru că e un mod complicat de interacțiune cu uh, legislația sectorială. Va trebui să fac un test pentru fiecare legislație sectorială. Să... Credem că lucrul acesta va submina siguranța juridică, mai ales că sunt prevederi diferite în fiecare sector chiar dacă obiectivul este același. Și în final am rugat raportorul și raportorul din umbră să se mai gândească uh, la propunerile făcute de ECR pentru etichetarea electronică. Credem că ar fi o idee ușor de pus în aplicare și există deja în multe țări, OCD, în multe țări OCDE. La rândul de raportor din umbră am rugat să se țină cont de problemată prin, în amendamentele de compromis, de exemplu, printr-o introducere treptată și așteptăm acum propunerea raportorului. Mulțumesc! Thank you, and then for the Aldi we have uh, Mr. Silimovic. Mulțumesc pentru alte, domnul Selimovic. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, noi sprijinim compromisul la care s-a ajuns. Sunt câteva detalii care nu ne convin, dar datorită leadership-ului domnului Danti și munca excelentă depusă de coraportori, putem, cred, să finalizăm în curând acest dosar. Nu o să mă refer uh, decât la sfera de aplicare. Suntem de acord cu uh, propunerea de extindere a sferei de aplicare în uh, sens abstract, ca să zic așa. Știm însă că a fost o problemă la Consiliu cu dosarul anterior. Știm că Consiliul nu e de acord și pentru că toată lumea sau aproape toată lumea susține dosarul acesta, e important să reușim să avansăm. Putem face asta doar dacă reducem sfera de aplicare uh, definite de comisie. Și dacă reușim să găsim un amendament de compromis pentru a lărgi puțin sfera, noi o să-l sprijinim. Temerea noastră este însă că altfel nu o să reușim să finalizăm acest dosar la timp. În ce privește restul, suntem foarte aproape de un acord. Sprijinim compromisurile și încă o dată mulțumim domnului Danti și raporturile din număr pentru munca excelentă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum de la GUE, Denis de Jung. doriți să luați cuvântul? Nu neapărat, pentru că nu am fost activ în acest dosar, dar privind așa cumva de la distanță, pot spune că întotdeauna ar trebui să fim reticenți în a impune obligații suplimentare statelor membre. Uh, ce a spus uh, colegul Dalton probabil că va fi uh, conform cu poziția noastră, dar eu personal nu pot spune mai mult acum. Și acum Marcus Lu de la FDD. Președinte, ringrazio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru uh, efortul de a ajunge la amendamente de compromis, deși nu suntem uh, uh în acord complet uh, cu domnia sa în legătură cu toate punctele. Reamintesc că noi cu toții dorim ca produsele comercializate pe piața noastră unică să fie sigure nu doar să protejăm consumatorii, ci și pentru că siguranța produselor înseamnă și o competiție uh, sănătoasă între firmele noastre. Deci după uh, firul ăsta conducător ne-am ghidat. E foarte bine că vor fi controle mai severe, uh, inclusiv în ce privește produsele online. E bine că va fi mai multă coordonare între autoritățile naționale de control, pentru că dacă va diferi punerea în aplicare acestor controle, atunci uh, munca noastră cumva urmează să fie degeaba. Noi întotdeauna ne dorim controle identice în întreaga Uniune Europeană în ce privește numărul calitatelor și întotdeauna cu intenția de a verifica să existe și sancțiuni, să fie proporționate pagubei și să nu aibă nu neapărat funcție punitivă uh, posterioară, ci funcție de preîntâmpinare, deci în amonte. Și suntem mulțumiți că există ideea aceea unei baze de date centralizate a incidentelor cauzate de produsele cu defecte, pentru că e și acesta un element important care permite controlarea mai bună a pieței unice, și asta pentru protecția consumatorilor. Ar fi bine ca pe viitor să vorbim și despre sfera de aplicare. Am fi dorit și noi să extindem sfera de aplicare pentru că cetățenii nu neapărat pot face distinția între un produs armonizat sau nearmonizat. Cetățenul își dorește să cumpere bunuri sigure, punct. Dar fiindcă vorbim de piață unică, sper să o și vedem uh, în realitate cât mai rapid posibil. Mulțumesc! And finally, uh, Mulțumesc! Și, în fine, domnul Andy. Da, domnul Danti. Mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția la uh, lucrurile noastre și la discuție. Sigur că mai lipsesc încă unele puncte și la fel ca în toate rapoartele noastre, fiecare mai face și compromisuri pentru a se găsi un punct de înțelegere. Întotdeauna facem așa, dar cred că obiectivul aici e tocmai să încercăm să avem un uh, regulament care doar pentru doar în ceea produsele armonizate înseamnă 70% din produsele pe piața europeană. Deci produsele armonizate reprezintă 70% din produsele comercializate în Europa. Deci nu e nimic marginal deloc. E, ne, ne, adoptăm o legislație care se aplică la 70% din produse. O fi cea mai bună? Nu, dar mai bine le e cu bunului. Noi, sau binelui, noi dorim să facem ce e posibil să facem noi ca să avem uh, o legislație mai eficientă care să protejeze consumatorii și firmele europene cei care să pună pe picior de egalitate pe cei care produc în Europa și cei care produc în afara Europei sau Uniunii Europene. Aici vom încerca să rezolvăm ultimele probleme care au mai rămas și bun, toată lumea a făcut uh, compromisuri, dar le-a făcut de dragul găsirii unei soluții care să ajute Uniunea Europeană și consumatorii europeni. Thank you very much. Uh... Mulțumim foarte mult! Închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. Examinăm amendamentele de compromis la raportul privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru. Domnul Ștefan este raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, dosar reprezintă a doua parte a pachetului privind bunurile și o recunoaștere reciprocă este esențială pentru buna funcționare a pieței. Am primit 260 de amendamente și pe baza lor eu am uh, redactat 21 de amendamente de compromis. Le-am discutat cu raportorii din umbră la reuniunile tehnice și am ajuns la un acord. Mă bucur foarte mult că împreună cu raportorii din umbră am reușit să venim cu un uh, text comun, uh, compromisuri la articolul 4 și 5, care sunt foarte importante. Um, articolul 4, recunoașterea reciprocă, ajută companiile să demonstreze că produsul lor îndeplinește cerințele dintr-un alt stat membru, lucru care facilitează dialogul cu autoritățile și uh, tranzacțiile transfrontaliere. Acești um, operatori economici uh, pot să evite astfel o povară suplimentară. Articolul 5 se referă la evaluarea bunurilor, acces la piață. Accesul la piață ar trebui să fie interzis doar dacă este o măsură proporțională cu interesul public aflat în joc. Mă bucur că această propunere introduce Solvit pentru a asigura căi de atac eficiente și a restabili încrederea în sistemul de încredere reciprocă. Mecanismul acesta de soluționare ar trebui să fie ca principalul mecanism de soluționare. Asta ar trebui să funcționeze la nivel european. Comisia Europeană are un rol în recunoașterea reciprocă pentru că Comisia are obligația de a emite un aviz în uh, cazurile care sunt uh, transmise prin rețeaua Solvit. De asemenea, propun să consolidăm cooperarea transfrontalieră prin instituirea unui grup de coordonare al cătui din reprezentanții autorităților competente și uh, ai punctelor de contact din statele membre. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru o colaborare foarte bună. După cum știți, uh, votul în Comisia IMCO va avea loc pe 3 septembrie și eu o să fac tot ce pot uh, și la trialog. M-am întâlnit cu reprezentanții președinției austriace pentru a pregăti deja trialogul, nu doar în comisia asta, ci și cu Consiliul. Va trebui să continuăm să colaborăm și cred că o vom face foarte bine. Mulțumesc, Virgin Rozie de la Socialiști. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de tot, țin să mulțumesc călduros raportorului și echipei uh, pentru um, spiritul de deschidere și uh, munca excelentă la acest raport. Am uh, plecat la o propunere a Comisiei Europene care era una interesantă și venea cu fundamente solide, dar care avea niște probleme, niște puncte de întrebare pe care le-am soluționat în discuțiile de grup. Uh, sigur, nu toate amendamentele noastre au fost preluate, dar uh, suntem mulțumiți de compromisuri. După cum a spus uh, raportorul, articole 4 și 5 au fost cele mai importante. Preocuparea noastră a fost să respectăm tratatele și jurisprudența CEJ pentru ca punerea pe piață într-un stat membru legală să presupună uh, nu neapărat uh, faptul că acel produs are acces uh, la toate celelalte state membre, dar să presupună o facilitare a accesului la celelalte state membre. De deci acesta e echilibrul la care am ajuns. Facilităm declararea prin uh, acele formulare care se completează voluntar de către operatorii economici. Procedura este facilitată pentru recunoașterea reciprocă și apoi am uh, făcut o distinție mai clară între uh, ceea ce trebuie să facă autoritățile de stat, elaborarea de reglementări și aplicarea lor pentru fiecare produs individual pus pe piață. Deci am clarificat toate aceste aspecte în lumina jurisprudenței și tratatelor. În ce privește grupul de contact pe care l-a propus raportorul și care mi se pare excelent ca idee, vom reuși astfel să avem o recunoaștere reciprocă mai simplă, mai ușoară, mai eficace și acesta este scopul. Mulțumesc încă o dată raportorului pentru toată munca depusă. Mulțumesc și acum Emma McClarkin de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că uh, raportorului și colegilor pentru toată munca pe care am făcut-o împreună la acest raport. A fost o abordare foarte constructivă. În ciuda diferențelor politice dintre noi, suntem de acord că um, scopul regulamentului este să se reducă povara administrativă pe care o au operatorii economici și cu asta suntem de acord. Deci, în numele ECR, salutăm raporturile raportorului de a negocia amendamente de compromis. Nu o să repet detalii uh, cu privire la poziția noastră, dar vreau să clarific că vom sprijini pe deplin formularea de la articolele 4, 5 și 6 în forma actuală. În ce privește articolul 10, cooperare la nivel administrativ, uh, știm foarte bine că nu prea există entuziasm pentru compromisul nou și pentru acesta nici nu o să putem să-l votăm pentru că el este uh, unul care nu rezolvă problema fundamentală a, prin, a punctelor de contact, ci uh, păstrează de fapt uh, nivelul de birocrație. Mulțumesc! Mulțumesc! Morten Luchigard, acum de la ALDE. Mulțumesc, doamna președinte, o să fiu mai concis pentru că nu o să fac altceva decât să reiau ce au spus uh, colegii antevorbitori. Am uh, ajuns la amendamente de compromis foarte bune, care creează mai multă certitudine juridică pentru întreprinderi. A trebuit să facem câteva concesii în numele compromisului, bineînțeles, dar uh, avem o poziție foarte bună pe care o vom putea susține când ne întâlnim cu Consiliul la trialog. Te mulțumesc pentru buna colaborare. N-au fost deloc uh, dificultăți, așa că vreau să mulțumesc uh, tuturor, inclusiv raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Denis. Vrei să iei cuvântul? Nu. Ok. În acest caz, să dăm din nou cuvântul raportorului, domnule Ștefanec. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumiri uh, colegilor raportori. Scopul nostru este, bineînțeles, să simplificăm și să îmbunătățim tot acest proces. Cred că putem face asta prin acest dosar și cooperarea dintre noi a fost una foarte constructivă. Sper să ajungem la un rezultat bun. Mulțumesc! Votul va avea loc pe 3 septembrie, deci după vară. Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe acum la următorul punct de pe ordinea de zi examinăm proiectul de aviz referitor la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Marc Tarabella este raportor. Marc, ai cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Il existe un large consensus quant au... Mulțumesc, doamna președinte. Există un larg consens uh, anume că în lanțul de aprovizionare cu alimente există clar practici neloiale, mai ales pentru micii comercianți uh, care nu au putere de negociere în fața marilor uh, operatori, uh, aceste practici sunt și mai vizibile. Deci, um, din cauza asta, produsele care ajung la consumatori sunt limitate și, de fapt, se depinde foarte mult de cei care sunt în aval și care cumpără produsele. În 2013, Cooperativa Agricolă a făcut un studiu și a arătat că uh, impactul acestor practici neloiale este estimat undeva la vreo 10 miliarde de euro pentru teritoriul UE. Și asta e o sumă anuală. Unele state membre au adoptat legislație în materie, dar e momentul să facem în sfârșit o armonizare la nivel european. De mai mult timp, Parlamentul European a îndemnat Comisia să vină cu o propunere legislativă în acest sens. Iată că avem acum o propunere. Um, în 2016 am avut un alt um, raport um, și am cerut asta. Uh, cererea a fost preluată și de Comitetul Economic Social și de Consiliu. Acum, uh, Legislația trebuie să fie ancorată și în domeniul agricol. Eu sunt membru de plin al Comisiei Agri și uh, articolele 39, 40 și 43 din uh, Tratatul Uniunii Europene ar trebui să reprezinte temeiul juridic, pentru că ideea este să asigurăm o viață decentă agricultorilor noștri și în același timp să creștem productivitatea, să stabilizăm piața, să garantăm securitatea aprovizionării, dar în același timp să asigurăm prețuri rezonabile pentru consumatori. Sunt destul de mulțumit de propunerea făcută de comisie, deși uh, putem să aducem îmbunătățiri la această propunere. În primul rând, extinderea sferei de aplicare pe cele trei axe știu că întotdeauna când vorbim de sferă de aplicare, anumiți operatori uh, vor uh, zice că ei sunt afectați și asta e o problemă. Dar mă gândesc să extindem câmpul de aplicare la produse agricole pentru a proteja pe toți furnizorii, inclusiv pe cei agricoli care furnizează uh, produse ce nu sunt destinate neapărat consumului uman. De pildă, uh, produse pentru consumul animal. De asemenea, în ce privește lanțul de aprovizionare, trebuie să interzicem practicile comerciale neloiale pentru toți producătorii și toți cumpărătorii, deci lanțul în întregimea sa. Trebuie să-i protejăm pe cei mai vulnerabili care nu au putere de negociere. Trebuie să interzicem aceste practici neloiale uh, care sunt injuste, discutabile și trebuie să le interzicem pentru toți operatorii, și cei mari și cei mici toate companiile vor trebui să se conformeze cu aceste norme concurențiale și uh, de loialitate în practicile lor și va trebui deci să extindem sfera de aplicare la toți cumpărătorii care achiziționează produse pe piața internă, dar chiar și cei care cumpără din afara Uniunii Europene. Această lărgire a perimetrului îi va proteja pe cei mai vulnerabili. Un al doilea lucru, definiția practicilor comerciale neloiale, care este destul de largă pentru a îngloba toate practicile existente. Asta mi se pare necesar și să insistăm pe dezechilibrul dintre cele două părți. În al treilea rând, conceptul de listă neagră, o interdicție mai recent și o listă gri care de fapt nu prevede o interdicție. Dacă se prevede acest lucru în mod explicit în relația contractuală dintre cumpărător și văzător, da, ar fi o abordare bună. Însă, vreau să adaug că pe lista neagră refuzul de a încheia un uh, contract cu un furnizor și refuzul acesteia de a comunica condițiile de vânzare ar trebui să constituie un motiv de includere pe listă. Apoi, în ce privește uh, vânzarea deschisă, um, din nou, în afara cazului în care e vorba de produse care expiră foarte curând, de pildă în două zile, pentru că vrem să limităm risipa alimentară. Sunt magazine care uh, au, trebuie să aibă voie să fac reduceri de 50% pentru că produsele expiră mâine, să zicem. În al patrulea rând, furnizorul ar trebui să poată să se adreseze autorității statului membru în care funcționează. Iar această autoritate să aibă datoria de a transfera plângerea sa autorității competente unde se, găsească, unde se găsește cumpărătorul. Asta pentru buna funcționare a pieței interne. Autoritățile trebuie să-și facă treaba, pentru că adesea e foarte greu să te duci într-o altă țară, chiar și o țară vecină, și să depui acolo plângerea. Poate nici n-ai curaj. Deci, autoritatea națională e cea care trebuie să faciliteze acest demers. În al cincilea rând, propun un articol nou uh, pentru recurgerea la mediere în cazul în care apar dispute, pentru că decât un uh, proces uh, care se sfârșește rău, um, poate fi înlocuit cu o mediere care uh, să fie mulțumitoare pentru toată lumea. Și, în fine, cred că ar trebui să avem o rețea de combatere a practicilor neloiale, adică un mecanism de coordonare a autorităților care aplică aceste norme și care ar putea să se coordoneze mai bine în activitățile de control. Informația trebuie să circule, informații legate de anumiți operatori sau anumite practici. Termenul de depunere a amendamentelor este foarte apropiat, e chiar mâine la prânz, dar asta n-ar trebui să vă descurajeze să veniți cu amendamente, sper să ne veniți totuși cu sute de amendamente, pentru că nu am avut uh, suficient timp la dispoziție, am făcut o excepție de la regula mea Uh, pe care am respectat-o până acum în Parlament, să scriu și să vorbesc în limba mea. Um, așa că am depus raportul în limba engleză, tocmai pentru a uh, mări viteza, pentru a facilita uh, adoptarea lui, pentru că vrem să îl putem finaliza până la finele mandatului nostru. Dacă reușim să-l votăm uh, în septembrie, în comisia noastră, poate noiembrie, decembrie, reușim să organizăm dialogurile și poate reușim să finalizăm uh, uh, în timpul președinției austriece. V-am spus că eu am și o un interes agricol și dacă putem să-i ajutăm pe toți actorii din acest lanț Uh, mai ales cei mai slabi, uh, cei mai vulnerabili, ar fi foarte bine. Și este un dosar uh, excelent, mă bucur foarte mult că l-am putut obține și împreună cu Nicola Danti vom continua să luptăm pentru acest dosar cu fermitate și aștept să aud care sunt părerile dumneavoastră și sper că încă o dată să putem lucra cât mai bine împreună. Merci beaucoup, Marc. Uh, et puis, on a uh, les shadow... Mulțumim, Marc. Și, mă rog, acum vor vorbi raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului nostru, domnului Marc Tarabella, pentru acest proiect de raport cuprinzător. Însă, mi se pare, văd critic modul în care tratăm acest uh, dosar aici în IMCO. Cum să pregătim amendamente rezonabile față de acest raport, dacă astăzi este prezentarea proiectului de raport, iar mâine termenul de depunere a acestora expiră. Nu este acceptabil acest lucru dacă doar pentru a tranșa repede un dosar se renunță la dreptul la traducere. Domnule Tarabel, ați reușit în timp scurt să elaborați un raport care să dă foarte multe puncte importante. Multe teme le pot susține, în alte domenii mergeți ceva prea departe. Spuneți că sfera de aplicare trebuie să se deschidă în trei direcții. Vă susțin abordarea că nu doar produsele din lanțul alimentar trebuie să fie afectate și, și alte produse agricole, cele perisabile sau alte alimente trebuie să fie incluse în sfera de aplicare a acestei directive. În ceea ce privește producătorii afectați, sunt de acord cu dumneavoastră că nu doar IMM-urile sunt afectate de practici comerciale neloiale, însă abordarea mi se pare prea amplă mari jucători nu trebuie incluși aici pentru că aceștia au alte structuri pentru a se apăra de astfel de practici. De aceea, cu amendamentul meu, voi propune o soluție de mijloc pentru că, așa cum vă spuneam, reducerea doar la IMM-uri mi se pare prea limitată. Pentru că dacă avem o pierdere de recoltă pentru un IMM, asta nu se încadrează aici. În ceea ce privește practicile comerciale neloiale și aici abordarea noastră mi se pare că merge prea departe pentru că introducerea unei clauze generale nu poate fi susținută de mine, însă pot fi de acord cu preocupările dumneavoastră, de aceea sugerați și aici o cale de mijloc. Comisia la evaluarea directive, cel puțin după 3 ani, trebuie să vadă dacă lista de la articolul 3 mai trebuie completată cu alte practici și să vină cu propuneri corespunzătoare în acest sens ulterior. Un alt punct important este să se asigure că autoritățile naționale să reacționează și la plângeri anonime. În acest sens voi înainta un amendament. Acestea fiind spuse, aștept cu interes o bună colaborare și ne urez tuturor uh, deja de pe acum o vacanță de vară plăcută. Mulțumesc! Mm, domnul Cezac din partea ECR are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. Stimați raportori din umbră, ECR salută faptul că Comisia Europeană continuă să fie activă activă atunci când este vorba de combaterea practicilor comerciale neloiale pe piața internă. Coordonarea acestor activități este foarte importantă pentru că este singura modalitate de a elabora instrumente eficiente care să aibă un caracter disuasiv pentru comercianții care nu dau dovadă de etică. Eu am fost implicată în activități legislative și în ceea ce privește directiva cu privire la practicile loiale față de consumatori. Dar uh, mă interesează în aceeași măsură și activitatea pe această propunere. În ceea ce privește avizul în sine, considerăm că acesta merge în direcția cea bună. ECR salută mm, lărgirea sferei de aplicare a directivei pentru a include și produse agricole, pentru că aici suntem de acord cu raportorul. Uh, trebuie să existe aceleași drepturi, aceeași protecție ca și în cazul celor care produc uh, produse pentru consum uman. Susținem și articolul 5, al, um, alineatul 1 și amendamentul aferent, conform căruia o plângere trebuie adresată autorităților de punere în aplicare dintr-un stat membru în, sau respective autorități din statul în care furnizorul este stabilit. Um, susținem de asemenea și 6.2, unde se face trimitere la mediere, um, menționată și de raportor. De asemenea, considerăm că Direcția Generală a Amendamentelor susține scopul directivei care își propune să finalizeze reglementările aplicabile în statele membre, dar statele membre totuși au posibilitatea să meargă mai departe, să introducă reglementări mai uh, detaliate pentru a combate practicile neloiale. Totuși avem și anumite preocupări în ceea ce privește propunerea de a crea o rețea de cooperare aici uh, suntem sceptici dacă acest grup suplimentar, această instituție suplimentară nu ar constitui doar o povară administrativă suplimentară. Avem așa câteva preocupări în acest sens. Și ECR va depune amendamente. Știm că termenul este foarte strict, însă cele mai importante amendamente vor include uh, uh, propunerea noastră pentru extinderea definiției cu privire la practicile comerciale neloiale, de asemenea și uh, depunerea plângerilor și, așa cum spunea și antevorbitorul, vom veni și cu amendamente pentru a uh, include și produsele perisabile. Atunci când am lucrat la această directivă acum câțiva ani, am salutat proiectul. Sper că vom ajunge la cel mai bun text de compromis. Mulțumesc. Acum din partea alte, domnul Selimovic. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Tarabela pentru proiectul dânsului de raport. Așa cum s-a spus de mulți dintre colegii noștri, uh, noi susținem în ansamblu acest dosar. Chestiunea pe care o avem în față în următoarele luni este ce practici vor trebuie reglementate la nivel UE și cum? Pentru că mult, acestea sunt deja reglementate la nivel național. Credem că Comisia a venit cu o propunere echilibrată recunoscând că există deseori diferențe semnificative în uh, puterea de negociere dintre diferiții negociatori. Micii fermieri sunt într-o situație vulnerabilă și supuși unor uh, presiuni mult mai mari. De aceea, Comisia vrea să prevină niște practici abuzive, cum ar fi ordine de ultim moment, solicitarea de plăci anticipate, recunoscută în 13 state membre, perioade de plată de peste 30 de zile recunoscute în 16 state membre. Eu susțin această abordare care va duce la recrearea unor condiții egale în ceea ce privește puterea de negociere pe lanțul alimentar. N-ar trebui să uităm acest lucru în, în aceste eh, discuții. Nu sunt neapărat de acord eh, cu cele menționate de numiți colegii de raportor cu privire la amendamente. În primul rând, extinderea sferei de aplicare. Eu salut discuțiile pentru eventuala extindere a sferei de aplicare pentru diferite tipuri de furnizări, dar mă opun extinderii pentru a acoperi întregul lanț de furnizare Așa cum am spus, scopul acestei propuneri este de a proteja veriba cea mai slabă a lanțului de furnizare, deci actorii cei mai mici, la începutul lanțului, fermierii. Dacă acum susține pe toată lumea, ce se va întâmpla este că va crește nivelul mării, dar cel veriga cea mai uh, slabă, tot veriga cea mai slabă va fi și cel mai puternic, tot cel mai puternic române. De, de ce să susținem uh, Nestle, de pildă. Vor, oricum uh, vor uh, rămâne diferențe în puterea de negociere. Dacă vrem ca și condițiile să fie egale, ar trebui să ne susținem pe cei care sunt slabi în acest lanț, nu cei care se află uh, la putere. Apoi, Comisia propune să se abandoneze practicile cele mai păguboase, cele mai răspândite în UE. Susține acest lucru. Totuși, se propune în raport interzicerea UTPC între cumpărători și furnizori ca principiu și eu sunt împotriva acestei prevedări. Acest tip de tranzacție în Franța sau Belgia s-ar putea să nu fie considerat o astfel de practică și în Suedia și poate că acolo nu constituie nici măcar o problemă. Deci, de ce să reglementăm acest lucru la nivel UE? Ca principiu, UE ar trebui să legifereze acolo unde vine cu valoare adăugată. Nu văd niciun fel de valoare adăugată să se interzică practici la nivel european care dar putea să nu fie interzise în anumite state membre unde nu sunt considerate ca fiind practici comerciale neloiale. Deci, haideți să ne concentrăm pe lista comisiei de 4 plus 4, care este în regulă cu mine, pentru a preveni practici care sunt uh, considerate neloiale la nivel uh, național. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să fie um, considerate ca atrași la nivel UE. În amendamentul meu propun ca o practică neloială ar trebui considerată la nivel UE ca fiind ca atare de doar în condițiile în care 10, astfel, 10 state membre o încadrează ca atare. <clears throat> Am să revin asupra acestor chestiuni în amendamentele mele și încă o dată Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc domnului Tarabela pentru proiectul de raport. Mulțumesc acum domnul Șoltes din partea versilor. Mulțumesc, doamnă președinte. În propunerea Comisiei de a aborda practicile comerciale neloiale în uh, lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, uh, iată, este o propunere binevenită datorită faptului că practicile neloiale um, și abuzurile duc la neîncredere și alte efecte nocive standarde mai scăzute. De aceea salutăm abordarea Comisiei, însă considerăm că cele 10 puncte ar putea fi clarificate și îmbunătățite. În primul rând, vrem să ne referim la sfera de aplicare a propunerii, prin lărgirea sferei de aplicare pentru a include și produse agricole ne destinate uzului uman pentru a proteja toți furnizorii. Aici mai considerăm că propunerea trebuie să acopere toți operatorii și să nu vizeze doar pe câțiva, atâta timp cât practicile sunt considerate neloiale. Toți operatorii ar trebui să aibă posibilitatea să depună plângeri. O acoperire cuprinzătoare a operatorilor este necesară pentru a combate eficient practicile neloiale și pentru a opri efectele asupra actorilor vulnerabili. De asemenea, considerăm că directiva ar trebui să includă o interdicție generală a practicilor generale neloiale și, și trebuie propusă o definiție pe o listă deschisă ar trebui adăugate și practici suplimentare și vom recomanda un text în acest sens. În ceea ce privește aplicarea și cooperarea și autoritățile de punere în aplicare și mecanisme corespunzătoare de cooperare. Acestea ar trebui stabilite pentru a acoperi și cazurile transfrontaliere. Supravegherea de către Comisie în cadrul uh, rețelei de coordinare ar asigura implementarea unei astfel de cooperări eficiente. Principalul obiectiv este de a asigura o implementare coerentă a acestei directive și evitarea ca anumiți operatori să fugă de aceste obligații stabilindu-se într-un stat unde regimul uh, uh, de combatere a practicilor comerciale neloiale este mai scăzut. În fine, intenționăm să venim cu amendamente pentru consolidarea obligațiilor Comisiei și așteptăm de asemenea cu interes și finalizarea acestui text și vom veni și noi cu amendamente constructive, sper. Mulțumesc! Din partea GUE, Denisian. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului. În discuțiile anterioare um, eram pe poziții foarte diferite. Vorbeam atunci de chestiuni simbolice. Apoi Parlamentul a decis cu o mare majoritate că avem nevoie de anumite legislație, însă totuși important este să funcționeze și să funcționeze pentru micii producători. De aceea nu am nicio problemă cu extinderea sferei de aplicare pentru agricultură. Însă micul producător este cel pe care trebuie să încercăm să-l protejăm. Și dacă prin asta vom proteja și Unilever sau Nestle, nu cred că asta era obiectivul la început. Deci nu sunt în favoarea extinderii sferei de aplicare pentru a include și alte companii în afară de IMM-uri, poate companii medii cel mult. În, trebuie, să, trebuie să fim conștienți de faptul că facem acest lucru pentru micii producători. Acesta fiind punctul de plecare, cred că îi putem ajuta și în acest sens am amendamente pe contracte ușor de înțeles, dar a venit cu un amendament pentru Nestle cum că contractele ar trebui să fie ușor de înțeles, ar fi ciudat. Eu cred că sfera de aplicare este importantă. O problemă, totuși, ar putea fi, din punct de vedere juridic, includerea cumpărătorilor din afara UE. Înțeleg uh, argumentul uh, raportorului, dar cum ar putea fi legal? dăm acum curs principiului extrateritorialității americane, față de care noi ne-am opus tot timpul. Ce părere are raportorul în acest sens? Există vreun aviz juridic în acest sens? Acestea fiind spuse, cred că importantă este introducerea medierii la 6A. Cred mai mult în mediere decât în uh, procese. Deci este salutară această adăugire. Ce o vom susține. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, înainte de a-i da din nou cuvântul raportorului, aș dori să dau cuvântul. Ba nu, mai întâi Andreea Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, n-am să vorbesc mult, însă aș dori să spun că pentru mine, deși am o bună relație de lucru cu Mark Tarabella, a cărui nume este italian, dar uh, care este de naționalitate franceză. Totuși, uh, iată că acum, în vremuri de Brexit, trebuie să acceptăm ca engleza să fie singura limbă de lucru. Dacă prin acest raport colegul Tarabella vrea să-i aducă înapoi pe britanici, cred că va eșua, dar uh, eu cred că ne-am putea permite alte două săptămâni pentru a convinge și comisia responsabilă pe fond Agri să voteze cu două săptămâni mai târziu. Eu cred că nu va funcționa uh, folosind doar engleză, aduce pe britanici înapoi. În al doilea rând, așa cum a spus și Esther de Lange, vom încerca tot posibilul pentru a găsi compromisuri echilibrate. Pe acest dosar, care vine, iată, tocmai înainte de europarlamentare și pe care fermierii le așteaptă de ceva timp. Și de aceea PPU nu va respinge toate punctele propuse. Totuși, prima întrebare a fost abordată de vorbitori din aproape toate grupurile, cea a sferei de aplicare. Trebuie să vă spun că mie îmi plac toate companiile menționate până acum. Au uh, oferte diferite și într-o economie de piață toate ofertele ar trebui să aibă prețul uh, pe care vor și consumatorul îl alege. Eu cred că mm, putem discuta dacă cumva formula europeană pentru IMM-uri se potrivește neapărat acestei piețe, dar de a proteja pe toată lumea, eu cred că aici trebuie să avem îndoieli. Și în al doilea rând am încă o întrebare în ceea ce privește um, dezechilibrele economice, un concept foarte vag Eu cred că sunt multe dezechilibre, dar uh, e foarte dificil să folosești acest concept ca termen juridic pentru o listă neagră. De aceea cred că ar trebui să rediscutăm acest lucru, să ne asigurăm că ceea ce facem aici se aplică cu seriozitate de fiecare dată și nu duce la alte dezechilibre între juriști și companii. Pentru că n-am face treabă bună nici pentru companii, nici pentru piață dacă legiferăm într-o manieră neclară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Iar acum dau cuvântul Comisiei Europene, domnului Megale, vicedirector general DG Agri. Thank you very much, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Și vreau să mulțumesc Comisiei cu domnului Tarabella pentru progresele însemnate pe care le-a făcut în acest dosar până acum, cu șanse mai mult, mai mari pentru a fi adoptat până la sfârșitul legislaturii, obiectiv nu doar al Comisiei, ci și al uh, Direcției Generale pentru Agricultură. După cum a rezultat dintr-o discuție de azi, um, dosarul răspunde unei rezoluții a Parlamentului European din iunie 2016, care a trecut uh, cu mare majoritate la plenară și acolo unde IMCO a fost uh, Comisia Parlamentară de Resort. Deci cred că e o reacție a noastră la o solicitare a Parlamentului European. La ora actuală studiem cu atenție proiectele de amendament propuse de raportor. Acum aș limita doar la câteva comentarii la adresa unor amendamente care ne-au tras atenția, pentru că înseamnă ă, o, o deviere de la propunerea Comisiei, propunere care s-a bazat pe o analiză de impact uh, temenică și astfel că noi putem spune că considerăm că asemenea devieri sau schimbări uh, nu ar fi pozitive. În primul rând, extinderea serii de aplicare. Proiectul de amendament ar propune că toți, opera, toți operatorii de-a lungul lanțului să uh, fie incluși în sfera de aplicare. Nu, nu știm dacă există probe că ar fi necesar așa ceva. Uh, unele din cazurile care ar putea fi incluse au fost menționate aici, dar cred că trebuie să examinăm cu atenție aceste cazuri ca să nu supralicităm, că sunt unii operatori care sunt destul de puternici și nu în această protecție. Apoi, introducerea unei clauze generale pentru uh, toți utilizatorii este bazată pe o definiție foarte largă acestor entități, ă, introdusă tot printr-un proiect de amendament al raportorului și aș dori să subliniez faptul că Comisia a propus un nivel minim de armonizare al prevederilor pentru că deja avem în 20 de state membre legislație în acest domeniu și vrem să interferăm cât mai puțin posibil cu această legislație. Uh, și să introducem noi elemente doar acolo unde e neapărat nevoie. Acest amendament ar duce la o armonizare aproape totală a acestor entități și a practicilor comerciale neloiale și aș spune că ar putea apărea îndoiel în ce privește temeiul juridic propus, articolul 43, care se referă la agricultură, Uh, activitățile exploatațiilor agricole și dacă includem și uh, vânzări cu amănuntul și vânzări grou, deviem de la, de la acest temei juridic și trebuie să ne asigurăm că ne uh, adoptăm o legislație cât mai sigură posibilă, inclusiv din punctul de vedere al posibilelor litigi care ar putea apărea. Acum câteva practici comerciale neloiale pe care le propune raportorul în primul rând, re, vânzarea și pierderile. Nu știu exact cine vinde cui. Deci e vorba de sectorul uh, cu amănuntul. Nu știu, asta poate că nu face parte din practicile acestea neloiale în sensul propriei comisiei, ci ar avea impact mai degrabă asupra mm, legislației de protecție a consumatorilor, pentru care există o altă directivă. Apoi, refuzul de a încheia contracte în scris, aici aș spune că pe regulamentul privitor la organizarea comună a pieței avem deja reguli clare în legătură cu posibilitatea de a solicita încheierea unor contracte în scris. Deci nu știu care ar fi sensul noi propunere și dacă mai avem nevoie de reguli suplimentare. În al treilea rând, Uh, interdicția unor uh, prețuri de transfer uh, scăzute în mod nereal, asta se leagă în amendament cu, de o compilație a prețului pe baza costului de producție. Now, uh, here, uh, as... În mod normal spunem că politica agricolă comună e orientată spre piață, dar aici se introduce un concept cu totul nou în ce privește economia agricolă din Europa, pentru că Practic am construit, am stabilit prețul pe baza anumitor costuri care ar trebui să fie fixe în unele cazuri. Și atunci ar trebui această propunere realizată înainte de a o pune, de a intra în vigoare. Doar aș mai spune că uh, armonizarea minimă pe care am propus-o noi per, ar permite statelor membre să depășească le, nivelul de legislație a Uniunii Europene dacă consideră că e necesar deci, dacă statele membre ajung la concluzia că în contextul lor specific au nevoie de să adauge mai multe practici comerciale, să o poată și face, să beneficieze de această libertate. În ultimul rând, aș mai menționa introducerea unui proces de punere în aplicare coordonat. Men- lucru menționat aici de un, un deputat. Prima noastră reacție ar fi că asta ar putea duce la creștere uh, importantă a poverii administrative pentru statele membre și pentru Comisie, cu sarcini precis definite pentru Comisie în acest context. Am propus crearea unui soi de rețele autorităților naționale din domeniu ca să se poată întâlni, să facă schimburi de bun practic, bune practici din când în când și credem că ar fi o propunere suficientă uh, pentru a duce la o mai bună cooperare între toți cei implicați în acest proces. Sigur că acum uh, așteptăm discuțiile care vor avea loc în continuare, amendamentele care vor fi depuse. Întotdeauna vă stăm la dispoziție pentru discuții tehnice, informații tehnice, dacă e necesar. Și repet că obiectivul nostru e să facem toate eforturile ca directiva să poată fi adoptată în finalului uh, uh, legislaturii actuale. Mulțumesc! Președinte, acum în final uh, are cuvântul domnul raportor Tarabela. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să răspund reprezentantului comisiei. A spus că se fa- e uimit de referirea la costul de producție. Cunoștința mea a lumii agricole spune că se fac eforturi în PAC de mai multe legislaturi încoace și cu cât, cu cât mai mult ne bazăm pe piață, dereglementăm piețele, se, se abandonează mecanismele de reglementare a producției, nu se protejează sectoarele cheie, se deschid acordurile de liber schimb și prețurile scad. Deci e anormal ca prețul la lapte plătit agricultorilor uh, de, să fie în mod cronic uh, sub prețul de producție. Câteodată crește, dar nu ajunge la același nivel. Deci practici comerciale neloiale, uh, vânzări neloiale și asta ar fi valabil și pentru agricultori și cred că ați subliniat pe drept cuvânt că lucrurile pot fi privite într-o perspectiva inversă, da. știți ce se întâmplă, dacă știți lucrările de la Comisia de Agricultură, cumva mergem cu picioarele în sus, deci se inversează tot, e totul cu fundul în sus și uh, lucrurile pe care le propuneți dumneavoastră poate nu sunt atât de ușor de realizat la fața locului. Unii colegi au vorbit despre rețeala de luptă împotriva practicilor comerciale neloiale dar nu e vorba de o constrângere administrativă suplimentară, ci ca atunci când sunt practici comerciale neloiale și victimele sunt mici producători, cele mai slabe verici din lanț, asta se face de obicei de către mari operatori transnaționali. Și schimbul de date, în eventuale litigii, poate da informații diferitelor autorități ca să reacționeze ele mai bine în cadrul unor litigii din țările lor. Asta înseamnă că informația circulă mai bine și atâta tot. Nu avem nevoie de mai multă birocrație, sigur. Și în final, da, vreau să mă refer la un uh, element menționat de mai mulți colegi, de exemplu domnul Rimovici, anume extinderea domeniului de aplicare. Există aici o confuzie și vreau să clarific lucrurile. Nu e vorba de a proteja pe mari operatori. E vorba ca, în ce privește practicile comerciale neloiale, micii producători să se regăsească cel mai adesea în rândurile victimelor acțiunilor marilor operatori. Legea trebuie să fie egală pentru toți și într-un lanț de aprovizionare care e adesea foarte lung, că iată, între producători și consumatori putem avea pe prelucrători, intermediari, angrosiști, vânzătorii cu amănuntul și așa mai departe, vânzătorii toată lumea trebuie să respecte aceleași reguli. Fiecare din, element din lanț poate fi în același timp și vânzător și cumpărător. Deci trebuie să controlăm practicile comerciale neloiale, chiar dacă sunt făcute de un operator puternic. Deci trebuie să-i constrângem. Asta am vrut să fac eu și am vrut să și explic bine lucrurile. Poate nu mă voi bucura de o majoritate. Se prea poate. Dar eu cred că trebuie să facem progrese cu acest dosar. Îmi pare rău că trebuie să vi-l pun în brațe doar în limba engleză. Dragă Andreea, știi că nu e vorba de Brexit aici, dar trebuie să încercăm să acționăm cât mai repede și cât mai bine. Deci n-am vrut să mai uh, aștept. Era un termen suplimentar pentru depunerea amendamentelor. Nu i-am hotărât așa. Dar, până la urmă, nu e niciun problemă. Oricum, după ce urmează vacanța, amendamentele vor putea să în luna august și vom lucra pe ele. Dar ideea e să ne concentrăm pe ce a făcut Comisia ca să ajungem în această legislatură la final, mai ales că e o prioritate pentru președinția austriacă, deci trilogurile nu vor dura la nesfârșit. Avem diferențe de opinie, dar totuși avem voința de a continua și de a ajunge la final și să uh, avem o măsură care să aducă plus valoare pentru uh, producătorii europeni și să aibă mai multă putere în uh, acest lanț uh, alimentar. Și vă și profit de ocazie să vă urez uh, vacanță plăcută tuturor. Mulțumim și ați menționat acest termen pentru depunerea amendamentelor. Deci e vorba de mâine, deci până mâine până la orele 12. Și acum avem ultimul punct de pe ordinea de zi și anume e vorba de un proiect de aviz în ce privește mașini autonome în transportul europene. Uh, vă rog, avem aici pe raportor. Domnul Kuhn. Um, ich habe die Ehre, dann den Schluss zu machen heute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mie îmi revine onoarea de a um, interveni la final și aș prefera să vorbesc germană. Mă bucur astăzi să prezint uh, avizul comisiei noastre pe raportul Comisiei TRAN în ceea ce privește uh, transportul autonom. Conducerea autonomă este o temă care se apropie dar care trebuie abordată de către noi deja de astăzi, pentru că în transporturile europene, condusul autonom va avea un rol important de jucat. Multe mașini uh, dispun de astfel de caracteristici deja de acum. În China s-a făcut un pas suplimentar. Există, de exemplu, metropola modelului Fuxi, unde se testează deja în circulație condusul autonom cu tehnologie europeană și asta trebuie să fie obiectivul nostru și în Europa, să nu se întâmple undeva în lume, ci și undeva aici la noi. Dacă în Europa ne, până în 2030 mașinile care conduc autonom uh, e să, fie, facă, să facă parte din viața cotidiană, trebuie să uh, flancăm uh, acest obiectiv și cu demersuri legislative. Multe din accidentele de astăzi se datorează eșecului uman. Și un, Mașini autovehicule autonome pot avea o contribuție la reducerea acestui număr și de aceea nu trebuie să facem greșeala la orice accident care se întâmplă uh, astăzi de, în cazul acestor vehicole care conduc singure să reacționăm uh, exagerat. Însă um, cred că se impune propune ca și pentru persoane cu handicap să venim cu susținere prin astfel de caracteristici la Candus. Există totuși probleme care țin de protecția datelor, de securitatea cibernetică, de aceea accentul în avizul meu îl pun pe drepturile consumatorilor din perspectiva standardelor de securitate care trebuie îndeplinite astfel încât să putem contracara și atacurile cibernetice pentru că acestea să pe cât posibil să nu aibă loc niciodată. Iar în ceea ce privește protecția consumatorilor, aceștia trebuie să fie siguri că datele care sunt folosite în mod necesar să nu circule așa liber, uh, <clears throat> fără opreliști, ci protecția datelor să fie avut în vedere în mod corespunzător și de asemenea trebuie să avem grijă să creăm condiții echitabile pentru competitivitate, ca această temă să nu fie doar pentru companiile mari uh, un obiectiv, ci ca și IMM-urile să aibă o șansă. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, atunci în traficul uh, european acest uh, tip de condus poate să dobândească și acceptanță în rândul uh, publicului. Vom lucra împreună cu colegii din uh, comisie pentru a avansa pe acest proiect. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie și aștept cu interes uh, contribuțiile colegilor. Mulțumesc! Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult de la PP, raportorul din umbră. Vă rog. domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului. Cred că uh, textul său reprezintă o bază foarte bună pentru poziția comisiei noastre, dar am de adăugat vreo câteva lucruri care mi se par importante. Întâi, avem nevoie de niște standarde internaționale. Sigur că vehiculele autonome sunt un fenomen și va trebui să le acceptăm și în Uniunea Europeană și va trebui să cooperăm cu alte țări ale lumii. De aceea, cred că trebuie introdusă uh, cooperarea în textul nostru pentru a facilita adoptarea unor standarde internaționale. Apoi, infrastructura. Noi încă nu avem infrastructura necesară. Deci trebuie să ne gândim de pe acum cum să construim infrastructura și cum să atragem investițiile private în uh, construirea acestei infrastructuri pentru vehicule autonome. Și apoi un alt punct cheie, clarificarea problemei responsabilității, pentru că în caz de accident nu se știe încă dacă e responsabilitatea producătorului, operatorului sau a cui. Deci uh, nu avem încă răspuns la această întrebare și de asta cred că e nevoie de discuții suplimentare între toate părțile interesate și vreau să scriem în raport că trebuie să uh, se facă clarificarea responsabilității. Asta este o problemă cheie în ce privește dezvoltarea vehiculelor autonome. Și apoi, nevoia de a-i uh, implica pe antreprenorii mici și mijlocii. După părerea mea, industria auto reprezintă o parte foarte importantă din economia europeană și implicarea IMM-urilor în uh, vehiculele autonome este foarte importantă. Ele trebuie să aibă acces, să le să fie informate. Deci un alt lucru care ar trebui să fie în uh, aviz. Și în fine, problema încrederii în vehiculele autonome. Conform sondajelor, în Uniunea Europeană se află la cote foarte mici, mult mai mici decât în SUA sau în China. Iată o altă chestiune care ar trebui menționată. Cum să îmbunătățim încrederea, cum să creștem încrederea cetățenilor noștri în vehiculele autonome? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum de la ALDE. Ik heb eh, precies één minuut voordat ik in een triloog, eh, of eigenlijk in een shadows, voorafgaand aan een triloog wordt verwacht. Dus ik moet het... Mulțumesc, doamna președinte. Pentru că uh, trebuie să plec la un trialog, voi fi foarte concis. Un lucru la care vreau să mă refer și care a fost menționat de antevorbitor, care există în textul avizului, dar care cred că ar trebui clarificat puțin. O să mă refer la responsabilitate. Este o temă esențială pentru că ajută la protejarea consumatorilor. Și o a doua chestiune, în uh, timpul președinției neerlandeze, în aprilie 2016, Consiliul a adoptat o declarație, declarația de la Amsterdam, care vorbește despre această, acest fenomen al vehiculelor autonome. Uh, Uh, vehicule automatizate, conectate și uh, găsim acolo tot felul de recomandări pe care ar trebui să le avem în vedere. Se vorbește despre pionieratul pe care un european l-ar putea uh, avea în acest domeniu și, deci, iată, ar trebui să vedem cum putem ajunge la un acord între companii, investitori europeni, astfel încât să exploatăm această tehnologie pentru un transport mai eficace și mai sigur și mai durabil. Mă opresc aici deocamdată și, uh, în orice caz, uh, raportul a făcut o treabă foarte bună, care cred că ar putea fi și mai bună prin uh, ceea ce vom adăuga și noi. Din păcate nu pot să rămân să ascult și pe ceilalți pentru că trebuie să plec, dar asistenții mei rămân și iau note. Mulțumesc, vacanță plăcută!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 Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc pentru cooperare. Președinta, termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie la ora prânzului. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi, la fel și întâlnirea noastră pe ziua de astăzi și continuăm cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Ne revedem mâine dimineață.